collègues, je vous propose de prendre... Vă invit să luați loc pentru a putea începe lucrările noastre. Dacă toată lumea are amabilitatea să-și ocupe locul în sală, vreau să vă spun tuturor bun venit la reluarea lucrărilor noastre. Sper ca toată lumea să fi profitat din plin de vacanță pentru că a putea să ne lansăm în această legislatură cu toată forța. Înainte de a da cuvântul doamnei ministru, doresc să-i mulțumesc pentru faptul că se află în mijlocul nostru și aș vrea să anunț colegilor o modificare a ordinii de zi E vorba despre dosarul privind administrarea timpului de lucru pentru persoanele cu activități mobile de transport rutier. Vom discuta despre acest subiect mâine. Deci, astăzi, după amiază, nu vom avea niciun fel de discuție pe această temă, iar votul se amână. Vă propun să trecem acum la punctul 4 al ordinii de zi. Este vorba despre schimbul de opinii cu uh, doamna ministru Larson. Vă mulțumesc că vă aflați în mijlocul nostru. Sunteți primul nostru invitat în acest mandat. Sunteți ministrul suedez al sănătății publice și îngrijirii vârstnicilor. Este o practică a acestui parlament să se întâlnească cu miniștrii care uh, dețin președinția Consiliului și vom avea mâine alte persoane, alți invitați pe care vom asculta. Spuneam că dumneavoastră sunteți primul nostru oaspete în cadrul acestei practici uh, bine uh, rodate. Vă ofer, vă pun la dispoziție 10-15 minute pentru expunerea pe care ați pregătit-o și după aceea vom avea o dezbatere. Există obiecții la ordinea de zi. Mulțumesc foarte mult și eu doresc să îi spun bun venit doamnei ministru și aș vrea să spun ceva înainte de adoptarea ordinii de zi. Aș vrea ca punctul 7 să fie discutat înainte de punctul 6. Pentru că raportorul punctului 7 va trebui să plece astăzi. Având în vedere că noi avem invitați inclusiv la punctul 8, cred că este puțin cam târziu să ne formulați această cerere uh, Doamna ministru, aveți cuvântul. Sarkas O altă observație, îmi pare foarte rău, dar eh, și îmi pare rău că nu vom vota mâine în legătură cu punctul care a fost prevăzut. Aș vrea să știu care sunt motivele eh, pentru care ne-ați propus să amânăm votul. Vă eh, propun să discutăm asta în momentul în care vom discuta punctul 7 pentru a nu întârzia și mai mult uh, întâlnirea de astăzi. Dați-mi voie să dau cuvântul doamnei ministru. Mulțumesc pentru mine este o mare bucurie să mă pot afla în mijlocul dumneavoastră, să pot cunoaște Parlamentul și această comisie care um, are competențe atât de importante și aș dori să mulțumesc tuturor parlamentarilor nou aleși pentru că au de îndeplinit o sarcină foarte interesantă. Am venit în mijlocul dumneavoastră pentru a vă prezenta prioritățile președinției suedeze în domeniul meu. Este vorba despre uh, probleme sociale, servicii sociale pentru îngrijirea seniorilor și mâine vor mai veni alți miniștri, Cristina Hüsmark, care se ocupă de asigurări sociale și Sven Otolitorin, care este ministrul pentru piața muncii. Veți avea ocazia, așadar, să vă întâlniți și cu domnilelor și să puneți întrebările care vă frământă. Dați-mi să vă spun că eu văd în Parlamentul European un element important în uh, colaborarea noastră, tocmai de aceea îmi face plăcere să vin în mijlocul dumneavoastră, să discut cu dumneavoastră ceea ce dorim să îndeplinim în această toamnă și să cooperăm în acest sens. Pentru ca toate problemele care se află pe ordinea de zi a președinției suedeze să poată fi rezolvate. Una din marile provocări privite pe termen lung pentru statele membre ale Uniunii Europene se află în evoluțiile demografice. Pentru că pondera vârstnicilor crește în toate țările membre. Noi trăim cu toții mai mult ceea ce uh, constituie, din punct de vedere social, un progres minunat. Pe de altă parte, asta duce și la faptul că o mică parte a populației uh, stă, uh, sau un număr tot mai mic de oameni se află la vârsta activă. Noi trebuie ca atare să valorificăm mai bine populația activă în Uniunea Europeană pentru că uh, statul uh, bunăstării să poată să continue să existe. Trebuie să garantăm seniorilor o îngrijire care să fie demnă și de înaltă calitate și aceasta va fi una din principalele sarcini pentru societatea viitorului. Îngrijirea vârstnicilor va necesita, va consuma tot mai multe resurse și va crește și pretențiile uh, calității în îngrijirea seniorilor. Pe acest fundal mi-am fixat câteva priorități. Înainte de toate, o îmbătrânire sănătoasă și în demnitate. Aș dori ca această problemă să se afle permanent pe ordinea de zi a Uniunii Europene și eu cred că statele membre pot să aibă un schimb de experiență util pentru bunele practici în domeniu. O chestiune centrală la care doresc să mă refer este necesitatea de a îmbunătăți cooperarea și coordonarea activității în domeniul îngrijirii sănătății și uh, îngrijirii uh, sociale pentru persoanele vârstnice. Pentru că eu cred că asta oferă mari avantaje, o mai mare calitate, mai bună calitate a vieții pentru oameni și în același timp economii pentru societate. Pentru ca vârstnicii să poată beneficia de o îngrijire demnă, trebuie să ținem seama de necesitățile fiecăruia. Perspectiva individuală este importantă pentru persoanele care uh, nu pot ele însele să se îngrijească sau să se pronunțe. De pildă, victimele uh, bolii Alzheimer și ale demenței senile. Pentru că această boală uh, nu face să sufere numai persoanele vârstnice, ci și familiile, aparținătorii uh, bolnavilor de Alzheimer. Și este important să-i sprijinim și pe aparținători. Problema situației vârstnicilor și societății noastre care îmbătrânește a fost uh, tratată deja și de foștii președinți ai Consiliului și a avut un rol important în programul nostru comun pe care l-am conceput împreună cu Franța și cu Cehia. Voi introduce activitatea din toamnă printr-o conferință la Stockholm din, pe 15 și 16 septembrie. Vor veni experți și politicieni din statele membre, din instituțiile și organizațiile Uh, din uh, acest sector pentru a avea un schimb de experiență, un schimb de bune practici și în felul acesta vom putea să îmbunătățim cooperarea noastră la nivelul Uniunii Europene în viitor. Și Parlamentul va fi reprezentat, ceea ce mă bucură în mod deosebit. Mi-am stabilit ca obiectiv ca activitatea noastră din uh, toamnă să poată fi sintetizată la reuniunea EPSCO de la 1 decembrie. Acolo vom putea trage concluziile activității noastre pentru o uh, bătrânețe în demnitate pentru seniorii noștri. Și uh, cred că și pe viitor ne vom ocupa de demnitatea și de calitatea vieții seniorilor. Trebuie să stabilim un plan de măsuri pentru ca această activitate să poată să progreseze. O măsură importantă este să înființăm o platformă pentru schimbul de experiență, pentru schimbul bunelor practici între statele membre la nivelul Uniunii Europene. Noi ne aflăm într-o criză economică în clipa de față, efectele sunt evidente inclusiv pe plan social în activitatea cotidiană. Este o perioadă a marilor modificări, marilor schimbări în Uniunea Europeană. În primăvară, când Spania avea președinția Consiliului European, statele membre au elaborat o nouă strategie pentru creștere. Pe lângă strategia de la Lisabona și aceasta va constitui un cadru important în activitatea noastră socială. Încă înainte de criză, problema marginalizării a fost foarte răspândită în Uniunea Europeană. Peste 100 de milioane de oameni um, practic nu au acces la piața muncii. Având în vedere Uh, efectele crizei, ne temem că această cifră va crește și mai mult, iar cei care sunt în clipa de față um, expuși pierderii locului de muncă riscă să fie marginalizați și mai mult. Pentru a frâna această evoluție, statele membre trebuie să acționeze cât se poate de hotărât. Sub președinția franceză în Uniunea Europeană am conceput o strategie pentru a-i uh, aduce cu noi în barcă pe cei care sunt uh, practic aflați la marginea societății. Este o strategie activă de includere a lor în uh, plan social. În perioada 15-16 octombrie vom avea o conferință privind această marginalizare socială. Conferința va fi foarte importantă în uh, combaterea sărăciei în Uniunea Europeană. La această conferință noi vom discuta și despre strategia de cuprindere activă a celor marginalizați în preocupările societății. Contez pe sprijinul statelor membre în um, această activitate pentru ca toate consecințele negative pe plan social ale crizei economice să fie într-un fel contracarate. Combaterea sărăciei este o chestiune care trebuie să rămână prioritară pe agenda Uniunii Europene, concomitent cu ocuparea forței de muncă și cu dezvoltarea societății. Am stabilit împreună ca anul următor să fie un an tematic al luptei împotriva sărăciei. Este o inițiativă foarte importantă. Iar un obiectiv important pentru acea conferință și masă rotundă pe care intenționăm să o organizăm este să, să extragem subiecte importante pentru anul viitor, pentru combaterea sărăciei uh, și sperăm ca acea lupta împotriva sărăciei în 2010 să obțină astfel impulsuri noi. Vom avea o discuție orientată spre viitor și în ce privește activitatea în cadrul metodei deschise de coordonare pentru securitate socială și despre modalitățile de a îmbunătăți această conferință. La uh, conferința și masa rotundă pe care uh, ne propunem pentru această temă vom stabili uh, obiective clare pentru combaterea sărăciei și marginalizării în Uniunea Europeană. Parlamentul European este unul dintre cei mai importanți actori chemați să participe la formularea acelor măsuri și concluzii. Politica privind situația persoanelor handicapate este legată de prioritățile pe care ni le stabilim. Problema accesului persoanelor handicapate la viața socială și la muncă nu poate fi tratată separat, ci trebuie să fie privită uh, în ansamblul preocupărilor noastre privind uh, piața muncii și uh, viața cotidiană, astfel încât și aceste persoane să poată beneficia de uh, demnitate și de o bătrânețe demnă. Ca atare, persoanele handicapate sunt un grup special asupra căruia ne concentrăm activitatea și ne vom concentra asupra măsurilor care să le permită demnitatea în cadrul președinției suedeze. Multe din conferințele care vor avea loc în Suedia vor avea ca obiectiv și aceste preocupări. Spuneam că activitatea pe plan european în materie socială are o pecete anume, pentru că nu există legi obligatorii pe plan european, se contează foarte mult pe voința și angajamentul statelor membre și instituțiilor din statele membre și al instituțiilor deschise care operează în statele membre. Sper ca să mă pot baza pe acordul dumneavoastră atunci când uh, spun că agenda acestei toamne va trebui să se axeze pe consecințele crizei economice asupra vieții vârstnicilor din Uniunea Europeană pentru a găsi căi și mijloace de a coopera pe viitor pe plan european pentru a uh, putea să uh, dovedim voință și angajament în activitatea noastră. Sper să putem avea în continuare o discuție interesantă și constructivă privind sarcinile din această toamnă. Mulțumesc! Euh, Mulțumesc, doamnă ministru, pentru această prezentare a programului președinției suedeze, în același timp ambițios, dar și uh, foarte realist, având în vedere situația cu care se confruntă Uniunea Europeană. Propun acum să deschidem dezbaterea și să ascultăm mai întâi câteva întrebări înainte să vă dăm din nou ocazia să răspundeți la un grup de întrebări. Aș da mai întâi cuvântul primului nostru vicepreședinte, doamna Elizabeth Lind, iar apoi doamna Ida, Ilda Figueredo va avea cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, foarte mult, doamnă președinte, și mulțumesc pentru introducerea de care, pe care am ascultat-o. Mă bucur că am vorbit despre includere și mai ales despre persoanele cu handicap și despre vârstnici. Sunt bucuroasă de asemenea să putem reaminti de directiva pentru persoanele cu disabilități pe care, și pentru de faptul că aceasta cerea o mai bună integrare a persoanelor respective. Poate că ați putea să ne ajutați ca articolul 30 împotriva discriminării uh, de orice fel și acces la bunuri și servicii să fie um, respectat. În al doilea rând, a doua întrebare se referă la cele mai bune practici și la felul în care popoarele diferă în felul în care tratează vârstnicii în statele membre. Poate că aceasta ar putea să devină de asemenea o prioritate pentru președinția suedeză. În același timp, aș vrea să știu cum am putea să, să schimbăm mm, experiența cu cele mai bune practici. Și, în ultimul rând, ați menționat în programul dumneavoastră găsirea noilor antibiotice. Puteți să ne spuneți care pute- ar putea să fie obiectivul uh, Uniunii Europene pentru a reduce um, infecțiile generalizate la nivelul Uniunii. Știu că în Suedia aveți programe de, de reducere a infecțiilor prin uh, introducerea noilor antibiotice. Nu avem, de exemplu, însă în Marea Britanie un astfel de program uh, și poate că am putea să învățăm de la celelalte state membre. Propun uh, să dau cuvântul acum uh, doamnei Figueredo și după aceea puteți răspunde la aceste două întrebări. Doamna Figueredo, aveți cuvântul. Obrigada, Presidente, eh, Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, um, doamnă ministru. cele trei întrebări pe care le-am pregătit pentru ca să le pot uh, adresa aici dumneavoastră se referă în primul rând la criza economică. Criza economică se înrăutățește și are efecte mai ales pe două um, categorii de populație, persoane uh, vârstnice sau femei. De fapt, uh, întreaga populație vârstnică și populația fără ocupație uh, este afectată de această criză și întrebarea legată de această situație, fiind dat că ați vorbit de includerea persoanelor uh, marginalizate și despre combaterea sărăciei, este deci cum să abordăm propuneri specifice legate de bugetul comunitar pentru anul viitor. Cum să sprijinim includerea activă a acestor persoane crearea de locuri de muncă care sunt de asemenea dotate cu drepturi de pline pentru persoanele respective, mai ales atunci când este vorba de femei. Foarte multe femei sunt uh, la șomaj în Europa, un mare procentaj de femei, de exemplu la mine în țară, este la șomaj și vreau să știu cum am putea să acordăm uh, acestei probleme și o latură bugetară pentru ca femeile să nu mai fie mai prost plătite. De exemplu, la mine, în țară, femeile suferă din această cauză și vârstnicii, de exemplu, sunt plătiți mai prost decât uh, alte categorii ale societății. Câteodată sunt plătite mai puțin de 300 de euro pe lună, numai ca să vă arăt cât de săraci sunt uh, unii oameni în Europa, pentru că milioane de persoane trăiesc cu acest nivel de sărăcie. Trebuie deci să ne facem auzit uh, vocea, dar și uh, să găsim o soluție bugetară pentru a avea o securitate socială mai bună și o mai bună includere și un acces la sistemul de sănătate. Știu că în domeniul sănătății s-au făcut anumite încercări, aș vrea să știu însă ce veți face dumneavoastră președinția suedeză din punct de vedere bugetar și concret. Mulțumesc. Propun deci să răspundem la aceste două întrebări, dacă sunteți de acord, la pachet și după aceea vom avea trei alte întrebări. Vă rog, doamna ministru. Au fost întrebări foarte bune. Ceea ce Elizabeth Lynn a întrebat, directiva discriminării nu face parte din mandatul meu, îmi pare rău. A fost cu siguranță o întrebare foarte importantă și trebuie să și tratăm acest subiect, dar amănuntele cu siguranță că vă vor fi furnizate de către ministrul competent. În ce privește bunele practici în tratarea vârstnicilor, sunt convins că statele membre uh, pot să învețe foarte mult unele de la altele. Dar trebuie să putem face și comparații, trebuie să stabilim repere pentru ca practicile care au fost confirmate de practică de viața cotidiană să poată fi valorificate de toți. Eu mi-aș dori eh, ca problematica specifică seniorilor să figureze eh, mai eh, intens pe ordinea de zi a activității instituțiilor europene. S-a dovedit că am putut învăța unii de la alții și în trecut. Avem nevoie de schimbul de experiență pentru că sarcinile care vin asupra noastră cresc de la o zi la alta, numărul uh, celor vârstnici crește de la o zi la alta și trebuie să uh, putem răspunde la preocupările și nevoile lor pe viitor mai bine. Haideți să folosim această platformă a Uniunii Europene pentru a putea propaga bunele idei, inclusiv în afara Uniunii Europene. În ce privește rezistența la antibiotice, trebuie să iau uh, atitudine în legătură cu acest subiect. Este o problemă foarte importantă. Suedia uh, și-a stabilit o prioritate în cercetarea în acest domeniu, pentru că prescrierea de medicamente este uh, deosebit de importantă, iar toate antibioticile trebuie să fie uh, distribuite doar pe rețetă, consumul de antibiotice trebuie să scadă, astfel încât în momentul în care ele sunt absolut necesare, să poată să-și facă efectul. Noi uh, cunoaștem preocupările existente în acest sens. Împreună cu Franța și cu Cehia, în cadrul Troicii, am discutat despre asta și uh, pentru Suedia, în perioada președinției, este un subiect prioritar. Trebuie să determinăm și industria de medicamente să dezvolte noi tipuri de antibiotice, pentru că va fi necesar să dispunem pe piață de alte produse, fiindcă cele tradiționale, cele vechi, nu își mai fac efectul. Domnule Figueredo, îi voi spune, criza financiară, într-adevăr, are un efect și asupra uh, numărului șomerilor. Poate că există diferențe între diversele state membre, dar din perspectivă suedeză vă spun că noi avem griji foarte mari în clipa de față în ce privește șomajul la, în rândurile tineretului. Tinerii uh, care uh, pleacă de pe băncile liceelor și facultăților nu găsesc locuri de muncă și este foarte greu să previi ca ei la un moment dat să fie marginalizați. Este o problemă cât se poate de serioasă. La noi în țară nu este, din acest punct de vedere, o problemă, să spunem că femeile ar fi mai afectate decât bărbații de uh, șomaj. Poate în alte țări Există și această problemă. Situația diferă de la o țară la alta, dar trebuie să discutăm toate aceste aspecte pentru a putea găsi în comun soluții. Cei care, într-o uh, conjunctură scăzută în ce privește evoluția economică, au probleme să-și găsească uh, un loc de muncă, trebuie să uh, găsească totuși din partea noastră soluție și ajutor. Există instrumente diferite de a stimula conjunctura Uh, economică la care diversele state membre au recurs. Și bineînțeles că și aici schimbul de experiență, schimbul de bune practici este foarte important. Toți cei care au găsit soluții, au găsit instrumente care s-au dovedit a fi eficiente, ar trebui să le popularizeze, să le împărtășească cu noi toți. Nu pot să mă ă, refer la elemente specifice legate de bugete, pentru că și bugetele sunt stabilite diferențiat de la un stat la altul pentru piața muncii, pentru serviciile sociale, pentru ă, domeniul public. Important este să nu avem ă, o situație în care cei care deja sunt expuși, deja sunt defavorizați, să fie și mai tare loviți de criză este important să avem în vedere toate posibilele efecte ale crizei când stabilim bugetul comun la nivelul Uniunii Europene. Ne mai rămâne acum un sfert de oră. Voi uh, închide uh, la un moment dat lista uh, celor care doresc să formuleze întrebări. Domnul Alessandro Sercas, după aceea doamna Silvana Rapti vor avea cuvântul. Domnul Sercas. Muchas gracias, señora presidenta. <clears throat> Muchas gracias, señora ministra. Vă mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc, doamna ministru. Aș dori să fac un comentariu scurt și am și o întrebare la fel de scurtă. Comentariul spuneați și pe bună dreptate, vă referați la vârstnici, la marginalizare și la sărăcie. La fiecare șase luni, președinția vine și diagnostichează situația. Știu că situația este îngrijorătoare. Cu toate acestea, niciodată nu ni se vorbește de soluții sau remedii. Prin urmare, avem nevoie nu doar de un diagnostic. Da, există milioane de vârstnici în Uniunea Europeană și aceste milioane de vârstnici au probleme, dar ce facem să rezolvăm situația? Asta e problema. Este foarte bine să venim cu un diagnostic, dar în sine diagnosticul nu e suficient. Vom avea anul viitor anul împotriva sără, lupte împotriva sărăciei. Deci vrem să auzim ceva metode specifice, ceva remedii. Probabil dacă nu va face președinția suedeză, măcar sub președinția spaniolă, să începem să înfruntăm direct problema sărăciei, dar ne trebuie metode concrete nu știu dacă vă privește direct, dar Parlamentul este deosebit de interesat de modul în care directiva privind uh, asistența medicală transfrontalieră uh, este adoptată. Se pare că a rămas blocată undeva în Consiliu. Puteți, ca președinție suedeză, să faceți ceva. În Parlament opiniile sunt împărțite în această problemă s-a blocat undeva la a doua lectură. Ne-ați putea spune ceva în acest sens? Există probleme legislative sau legale? Există alte probleme? Cunoașteți cumva problema? Știți pozițiile diferite din uh, Parlament și la dumneavoastră se poate atinge un consens în Consiliu? Doamna Rapti are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Uh, o salut pe doamna ministru și vreau să-i mulțumesc pentru informațiile pe care ne-a dat până acum. Aș vrea să folosesc ca pretext un exemplu pe care l-a citat dumnea ei, și anume boala Alzheimer și dreptul de a trăi într-o manieră demnă. Și, uh, de asemenea, aș vrea să mă refer la îngrijirea la domiciliu. Aș vrea să știu dacă există acțiuni programate care să permită o, un schimb de bune practici între statele membre și care ar putea să fie benefic pentru toate țările. Poate că am putea ajunge la un plan de acțiune comun pentru următorii cinci ani atunci când e vorba de îngrijire pe termen lung. Și a doua întrebare se referă la îngrijirea la domiciliu a acestor bolnavi. Vreau să pun această întrebare pentru că avem foarte multe semne de întrebare legate de acest subiect. Foarte multe dintre acestea se referă la relațiile între persoanele responsabile, sectorul privat și sectorul public. De exemplu, la mine în țară avem o problemă foarte mare în acest domeniu, în sectorul privat. Persoanele care lucrează acasă, la domiciliu, deci oferă servicii la domiciliu, fie nu sunt asigurate, fie nu pot corespunde criteriilor oficiale. Vreau să știu dacă aveți deci intenția să prevedeți um, o condiție minimă pentru a putea asigura un nivel, un nivel minim de competență la aceste persoane. Aceasta cred că ar permite în același timp și să întocmim un plan de acțiune național și apoi unul european. Mulțumesc, doamna Karima Deli, după aceea domnul Thomas Mann. Doamna Deli. Bonjour, merci, euh, Bună ziua și mulțumesc, doamnă președinte, doamnă ministru. Am o întrebare legată de sănătatea tinerilor. În momentul de față, creșterea stresului, alcoolismul, ă, tabagismul, ă, mâncarea proastă, lipsa de activitate, accidentele și bolile transmisibile sexual, toate acestea au ă, fost un obstacol în cadrul sănătății tinerilor. Vorbiți de sărăcie, dar să știți că sărăcia îi privește pe mulți tineri în momentul de față, tineri care se află la șomaj și care, practic, sunt afectați în sănătatea lor din cauza acestor condiții proaste. Aș vrea să știu ce condiții, ce propuneri, mă scuzați, concrete doreți să faceți pentru a permite tinerilor să aibă un acces uh, la serviciile de sănătate. Mulțumesc, domnul Thomas Mann și după aceea domnul Mora. Domnul Thomas Mann, mulțumesc, doamnă președinte. Salut faptul că doamna ministru a spus că statele membre trebuie să colaboreze mai bine în domeniul uh, asigurării sociale și asigurărilor de sănătate, președinția poate face ceva pentru acest lucru, pentru, de exemplu, a găsi noi medicamente. Nu a, ă, știu câte ceva despre acest domeniu și cred că ar trebui în același timp să preluăm și împreună lupta împotriva contrafacerii medicamentelor, pentru că se pierd foarte mulți bani în aceste afaceri și care ar putea să fie folosiți pentru cercetarea pentru noi produse farmaceutice. Aș vrea de asemenea să vă atrag atenția că ați făcut o ați făcut o comparație, că pe de o parte există instituțiile și pe de altă parte perspectivele individuale. Ce vreți să spuneți cu acest lucru? Faptul că instituțiile nu răspund neapărat nevoilor vârstnicilor și nu se gândesc la perspectivele acestora sau că instituțiile fac altă treabă decât cea care ar trebui sau că acestea răspund unor nevoi care de fapt nu sunt reale pe piață. Aș vrea să știu exact ce este cu această comparație pe care ați făcut-o. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Doamna Elizabeth Morin, ultimul orator. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă ministru, am apreciat foarte mult intervenția dumneavoastră pentru că aveți o abordare umană în ceea ce privește îngrijirea pentru persoanele vârstnice și se vede clar că aveți o voință uh, concretă de a coordona aceste practici la nivel european. Vreau să vă atrag atenția asupra uh, unui aspect, și anume ce vreți să faceți pentru îngrijitorii persoanelor vârstnice. Foarte des persoane vârstnice se ocupă de alte persoane vârstnice la nevoie, în, chiar la domiciliu. Câteodată chiar cuplul este de fapt format dintr-o persoană care se ocupă și una care este bolnavă este o care, și una care este cea de care se ocupă persoana respectivă, care ar putea deci să fie prevederile dumneavoastră pentru ca să ușurăm sarcina persoanei care este obligată să se ocupe de un vârstnic bolnav, care nu poate deci să fie preluat de o structură colectivă. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru toate aceste întrebări. Dați-mi voi să uh, răspund la întrebarea domnului Carcas. Era vorba despre metoda deschisă de coordonare și voi spune că nu trebuie să uităm că statele membre sunt cele cărora, în primul rând, le revin obligații. Sigur că putem valorifica experiențele noastre. Eu cred că metoda deschisă de coordonare este foarte indicată în acest sens. Și Comisia este dispusă să susțină această metodă și cred că în toamna va trebui să continuăm să acționăm. Lucrurile funcționează deja în acest fel, dar această metodă poate fi și eficientizată. Și cred că asta trebuie să ne și propunem. În ce privește îngrijirea sănătății transfrontaliere, libera circulație a pacientului, asta ă, nu face parte din competențele mele, ci din partea competențelor colegului meu, Göran Heglund. Dar noi ă, știm, Parlamentul își dorește să existe concluzii și în acest sens din partea Consiliului. La nivelul Consiliului lucrurile s-au mișcat mai pu- puțin repede în acest sens, dar este clar ca în, că ne dorim și ne propunem ca în decembrie să putem formula asemenea concluzii. Sper ca toate statele să ne susțină în acest sens. Aș vrea să mai spun că anul tematic de anul viitor, spuneam că tema de anul viitor este combaterea sărăciei, ar fi o foarte bună posibilitate ca noi, încă în timpul președinției noastre, să încercăm să găsim răspunsuri active la această problemă. Spania va prelua după aceea președinția și va organiza încă în primele luni o conferință pe această temă. Iar reuniunea la masa rotundă pe care ne propunem noi poate avea o contribuție pregătitoare în acest sens, uh, poate furniza teme de gândire, idei pentru acel an tematic combaterea sărăciei. Toți pot contribui cu sugestii în acest sens. S-a vorbit aici și despre Alzheimer și cât de importantă este îngrijirea la domiciliu a bolnavilor de Alzheimer așa este foarte important, nu pot decât să fiu de acord cu asta. Și aici este important să găsim exemple bune și să putem să le popularizăm. În cadrul conferinței experților, care va avea loc în luna aceasta, am menționat-o deja, pe 15-16 septembrie, vom încerca să căutăm bunele practici existente în Europa pentru ca ele să poată fi popularizate pentru continentul. Sper ca și această conferință să permită Consiliului să valorifice concluziile reuniunii și să putem avea permanent această preocupare și pe agenda Uniunii Europene. În ce privește solicitările minime, problemele de asigurare pentru cei care lucrează în domeniul îngrijirii bolnavilor, este o chestiune care ține de competența absolută a statelor membre. Nu putem noi să furnizăm uh, soluții care să devină obligatorii. Sănătatea tineretului. Sigur că există numeroase provocări în acest domeniu. Există tot mai multe indicii că activitatea în domeniul combaterii consumului de droguri, în domeniul combaterii consumului de alcool la nivel european este foarte important, dar noi trebuie la nivelul Uniunii Europene să cooperăm cu Organizația Mondială a Sănătății și Consiliul își propune acest lucru vom avea și pe această temă acțiuni care sunt programate pentru luna septembrie. Lucrurile trebuie tratate pe ansamblu pentru că se întrepătrund necesitățile specifice tineretului, așteptările tineretului trebuie să fie tratate din, printr-o abordare din mai multe puncte de vedere. Domnul Thomas Mann. a pus întrebarea de ce încerc să fac o disociere între perspectiva individuală și perspectiva instituțiilor? Și uh, vreau să răspund pentru că mi se pare foarte important ca noi să deplasăm puțin accentele de la o îngrijire a seniorilor per ansamblu uh, în direcția îngrijirii indivizilor în parte, adaptând această îngrijire la necesitățile specifice ale oamenilor. Trebuie să-l cunoști pe acel om ca să poți să-i furnizezi serviciile de, de sănătate necesare lui. Cred că asta este ideea. Personalul trebuie să uh, fie ales adecvat celui care urmează să fie îngrijit. Nu uh, suntem toți egali. Nici vârstnicii nu au așteptări uniforme și ei sunt indivizi cu interese și așteptări specifice, chiar dacă sunt bătrâni, iar îngrijirea bătrânilor trebuie să fie adecvată acestor interese pentru a putea răspunde cât mai bine fiecărui om care se află în îngrijirea ta, pentru a putea deschide din acest punct de vedere o perspectivă în îngrijirea seniorilor. Mie mi se pare că este un lucru esențial pentru ceea ce ar trebui să facem. Perspectiva individuală ar trebui să fie împinsă în centrul atenției, omul în sine. O întrebare legată de medicamentele falsificate. Da, domnul Heglund va răspunde probabil la o asemenea întrebare. Nu vreau să uh, intervin într-un fel în competențele domniei sale. A fost formulată o întrebare și legată de persoanele care îi îngrijesc pe bătrâni și care, practic, uh, trebuie să fie permanent la dispoziția vârstnicilor și 24 de ore din 24 întreg sistemul de îngrijire al seniorilor s-ar prăbuși dacă aceste persoane uh, ar depune armele, nu ar mai exista. Eu cred că este important să le pregătim, să le susținem. Noi am modificat legislația în Suedia. Acești oameni au dreptul și ei la un uh, sprijin social. Și aici putem avea un schimb de experiență care să ne fie util tuturor. Adesea este vorba de îngrijirea de, de către aparținători a persoanei bolnave și de multe ori acești membri ai familiei ar merita o medalie de aur pentru efortul și devotamentul cu care îngrijesc bolnavii. Vă mulțumesc pentru interes și sper să avem o bună cooperare în cadrul președinției noastre în această toamnă. Mulțumesc, doamnă ministru, pentru aceste răspunsuri foarte precise la întrebările care vi s-au pus. Înțeleg că aveți și alte obligații. Cred că aceasta este viața oricărui ministru, mai ales un ministru care se află la președinția Uniunii Europene. Să știți că pot să vă asigur de disponibilitatea membrilor acestei comisii în susținerea președinției suedeze și ne bucurăm oricând să avem din nou un schimb de opinii cu dumneavoastră în calitate de reprezentant a președinției. Vă urăm mult succes în această aventură care este o președinție a Uniunii Europene timp de șase luni. Mulțumesc că ați fost printre noi. Chers collègues, je vous propose de... Dragi colegi, vă propun acum să continuăm cu ordinea noastră de zi. Permiteți-mi, vă rog, să revin atunci la punctul 1 cu privire la adoptarea ordinii de zi. După cum vă spuneam înainte, nu vom trata punctul 12, deci nu vom vota mâine cu privire la transportul rutier și nici nu vom vota avizul uh, din partea Comisiei FEM este vorba de o cerere din partea delegației germane. O să spun câte ceva atunci când va fi cazul la schimbul de opinii pe această temă. La punctul 2, propun acum aprobarea formală a proceselor verbale ale reuniunii de la sfârșitul legislaturii trecute, deci 16 iulie 2019 și 16 aprilie. În legătură cu punctul 3, comunicarea ale președintei, vreau să vă comunic, după cum ați remarcat cu siguranță, că reuniunea noastră este transmisă pe internet prin web stream și se poate accesa, deci, pe internet de oriunde din lume. Vreau să vă mai uh, amintesc că v-am distribuit două comunicări una cu privire la reuniunea informală a Consiliului EPSCO care a avut loc în Suedia pe 8 și 9 iulie 2009 și o comunicare cu privire la procedura bugetară 2010, mai ales e vorba de o analiză a proiectului de buget 2010, secțiunea Comisie. Aceste comunicări sunt disponibile, mai ales cea din urmă, e disponibilă în engleză și în curând va fi disponibilă în toate limbile oficiale. Vreau să vă amintesc că pe ordinea de zi Ah, domnul Sercas dorește să facă un punct cu privire la ordinea de, la procedură. Vă rog. Pero, si... Îmi cer scuze, doamnă președinte, dar dacă am înțeles bine, aprobarea ordinii de zi implică o schimbare a acestei ordini de zi. nu mai avem ceea ce au decis în iulie coordonatori. Atunci nu eram coordonator eu însumi. Însă aș vrea să respect ce au spus din și atunci. Dacă, dacă există o schimbare, aș vrea să știu de ce. Aș vrea ca decizia să fie luată în mod democratic de toată lumea. Eh, monsieur Ori, Domnule Ori, vreți să luați cuvântul tot cu privire la ordinea de zi? hogy a szavazást hagyjuk el. Olyan információ... Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord să nu mai votăm punctul de care vorbeați înainte, pentru că am discutat despre aceasta cu doamna președinte. Comisia și sindicatele încearcă să intre în consultări și să ajungă la un rezultat. De fapt, ambele părți au spus că mai au nevoie de puțin timp pentru a ajunge la un rezultat, deci poate că ar trebui să acceptăm propunerea doamnei președinte. În legătură cu decizia finală, nu știu care ar fi cea mai bună soluție, pentru că e vorba de un subiect extrem de delicat. Poate că ar fi mai bine să discutăm despre acest subiect la următoarea reuniune a coordonatorilor întâi. Mulțumesc! Să înțeleg, deci, că aceste două intervenții se referă, de fapt, la punctul 7 de pe ordinea de zi. Propun să le discutăm când ajungem la punctul 7. Singura problemă este că doamna Bauer, raportor, trebuie să vină la ora precisă. Nu știu ce să vă spun cu privire la Comisia și Consiliu, care nici ei n-au fost informați de schimbarea aceasta de pe ordinea de zi. Deci, în funcție de ora la care vor apărea Comisia și Consiliu, vă propun să luăm decizia. Până atunci, haideți să continuăm cu ordinea de zi așa cum este ea. Dacă după punctul 5 la buget, Comisia poate să, fac, să participe la discuție, am putea atunci să inversăm punctul 6 cu punctul 7, ceea ce ne-ar, perme, ceea ce ne-ar permite mă scuzați, să Tratăm, deci, punctul 7 mai, de, 7 mai devreme. Domnul Tusas, aveți cuvântul. Ναι, κύριε Πρόεδρο, ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να αναφερθώ σε ό,τι αφορά την ημέρησια διάταξη. Η... Mulțumesc, domnule. Mulțumesc, aș vrea să revin încă o dată asupra ordinii de zi, pentru că ordinea de zi, de fapt, nu trebuie să aibă un caracter atât de formal. Începutul lucrărilor și examinarea problemelor trebuie să fie mai degrabă o problemă de conținut, o problemă de politică. În funcție de reg- regulament, în funcție de disponibilitățile membrilor, eu zic că ar trebui să fim gata să fim mai flexibili. Dacă ceva trebuie schimbat în configurația ordinii de zi, eu zic că trebuie să urmăm această procedură care există. Deci, faptul că nu avem reprezentant din partea Comisiei Executive și din partea Consiliului aici, dar nu știu de ce este așa. Cine a luat inițiativa de a nu îi invita? Ordinea de zi normală, așa cum a fost ea adoptată și care ținea cont de toți participanții, comisie, consiliu și așa mai departe, este ca de obicei, uh, organizat așa încât să putem uh, trece prin toate punctele, iar la punctul 6, analiza uh, dosarelor și avizului FEM, iar apoi la punctul 7, raportul doamnei Bauer cu privire la organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier. rutier. Toți participanții așadar au fost informați de ordinea de derulare ale acestor subiecte. Însă, se pare că doamna Bauer dorește o inversare a punctului 6 cu 7 de pe ordinea de zi. Și n-am făcut decât să spun că am putea să facem această schimbare dacă, la momentul oportun, având în vedere informațiile comunicate anterior, aceasta nu va împiedica Consiliul și Comisia să participe la această dezbatere, dacă, bineînțeles, vor fi la timp aici. Uh, deci nu văd care este subiectul de discuție până la urmă. Eu zic să trecem în fine la punctul 5 de pe ordinea de zi și în funcție de prezența din sală vom putea sau nu să dăm curs cerinței doamnei Bauer, raportor. La punctul 5 examinăm avizul Comisiei cu privire la bugetul 2010. Raportor este domnul Laszlo Surian, din partea PPE. Îi dau cuvântul domnului Zurian. Monsieur Ori, excusez-moi. Eh, Je vous donne la eh, parole. Eh, Domnule Ori, da, doriți să mai luați cuvântul? Da, eu, domnul, eu sunt raportorul. Domnul Surian este raportorul din partea Comisiei Bugetare. Deci vorbim de textul meu, nu vorbim de textul domnului Surian. Da, mă scuzați, spune președintele, deci în calitate de raportor vă dau cuvântul, domnule Ori. Să foglalni. Többször ford, még az előző ciklus végén elkezdtük a munkát a 2010 évi költségvetés. Mulțumesc. Vă voi prezenta o scurtă sinteză. Noi uh, discutăm despre bugetul pentru anul 2010, am avut consultări, câteva puncte de informații pe care le-am furnizat în cadrul acestei comisii și uh, în cadrul uh, prezenței altor persoane și aș face doar câteva observații generale. Înainte de toate, cunoaștem bine subiectul. În cadrul Comisiei pentru Bugete trebuie adoptat bugetul. Noi suntem acum uh, la începutul unei proceduri, noi ne formulăm propriile priorități și uh, să le traducem în uh, cifre concrete care să se înscrie în liniile bugetare de referință care ne interesează. Ceea ce am constatat noi de-a lungul anilor Comisia s-a lăsat prea puțin influențată de către comisiile parlamentare. Poate că acum vom fi într-o situație ceva mai fericită, știind că la nivelul Comisiei pentru Bugete propunerile noastre au fost uh, citite și uh, a integrat un, o serie de considerații din partea noastră. Noi cred că ne-am definit deja prioritățile, le-am fixat prealabil, iar acum trebuie să fim foarte fermi în propunerile noastre, dar trebuie să rămânem în același timp realiști, să nu fim ca niște copii care se află în magazinul de jucării și care ar vrea ca părinții să le cumpere toate jucăriile eh, care îi fascinează acolo. Trebuie să ne fie limpede că nu toate visele se vor putea realiza. Avem 15 propuneri pe care le-am făcut. O parte din ele ă, chiar vin din partea mea. Sunt altele pe care le-am preluat, au fost ă, făcute de către colegii mei, dar ă, le-am semnat și cu numele meu pentru a le transmite mai departe. În ce privește diversele propuneri, eu cred că dumneavoastră aveți în fața ochilor uh, proiectul de amendamente și ar fi bine să ne uităm puțin la texte. Aliniatele 2 și 3, 4 de asemenea susțin, 5 sunt favorabili, vine din partea doamnei Figuerido. 6 nu, 7 da. Numărul 8 îmi ridică unele probleme. Vin de, din partea doamnei Kinga Gânț și uh, 9 din partea lui Stephen Hughes. Cele, numărul 8 și numărul 9 conțin instrumente de microcredite. Doamna Gânț este foarte fermă, nu vrea să susțină ideea uh, unei uh, finanțări în funcție de progresele înregistrate, în timp ce Stephen Hughes spune că în momentul în care am dezbătut problema microfinanțării, bugetul uh, ar putea să fie modificat. Deci cele două amendamente uh, se bat puțin cap în cap. Opt uh, anticipează puțin rezultatul dezbaterilor, în timp ce amendamentul 9 rămâne un amendament deschis. Eu propun să-l adoptăm pe acesta. Pentru 10 sunt favorabil, 11 face parte dintr-un proiect pilot. Eu sunt favorabil obiectivului, ideea este bună, dar a ajuns puțin cam târziu pe masa noastră. Este vorba de un nou proiect pilot. Poate că vom obține șanse să obținem finanțări pentru patru dintre ele din partea Comisiei pentru Bugete. Dacă mai adăugăm și alte propuneri, ajungem la șase, șapte asemenea propuneri și pretenții, s-ar putea să ne reducem șansele de a obține susținere pentru cele patru care ne sunt mai aproape de suflet. De aceea, eu zic să renunțăm la acel amendament și poate să îl introducem în discuție cu un alt prilej. În ce privește liniile bugetare, n-am să vă plictisesc parcurgând uh, linie după alta, vă propun să vorbim despre propunerile generale. Grupul socialist insistă pe avantaje finanț- de finanțare pe progrese înregistrate Există un consens între Comisie și Consiliu pentru a pune deoparte 500 de milioane pentru microfinanțare. Noi nu am discutat, am anunțit punctul nostru de vedere în uh, legătură cu această propunere la nivelul Parlamentului. Trebuie să definim și noi o sumă, dar nu avem argumente pentru a susține o sumă sau alta. Este important să știm că va putea să existe o linie bugetară de care să ne putem ocupa, să nu înscriem o cifră fixă în această linie, eh, o cifră în această linie bugetară pentru a nu afecta după aceea suma generală care ar putea să fie pusă la dispoziție. Avem proiectul pilot care se referă la persoanele suferind de autism. Nu există în clipa de față posibilitate să impunem acest lucru. Ideea din punctul meu de vedere, este excelentă, dar cred că vom putea reveni cu o asemenea propunere mai târziu pentru că uh, să obținem sprijin pentru patru proiecte pilot mi se pare deja uh, îmbucurător. Nu vom putea, nu vom avea șansa să trecem șase proiecte pilot uh, care să obțină finanțare. Deci vă propun să revenim mai târziu asupra acestei inițiative. Acestea ar fi pe scurt lucrurile pe care doream să vi le spun. Aveți documentul în fața dumneavoastră și aștept reacții la ele. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule raportor. Vreau să vă amintesc, având în vedere caracterul un pic special al acestor informații, vom examina avizul dumneavoastră bugetar foarte repede, pentru că de mâine va trebui să votăm pentru ca poziția noastră să fie considerată în cadrul Comisiei Bugete, unde data limită pentru depunerea amendamentelor este 9 septembrie. Voi da cuvântul acum celor care ne l-au cerut, mai întâi doamna Kinga Götz. Mulțumesc, doamnă președinte. Am două remarci în legătură cu ce a spus colegul meu, domnul Uri. Avem într-adevăr probleme cu instrumentele de microfinanțare, pentru că nu știm încă dacă microfinanțarea va fi acceptată sau nu. Deci, nu știm dacă această propunere va fi acceptată. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Uri pentru că a vorbit de posibilitatea de a crea o linie bugetară separată pentru microfinanțare, pentru ca ea deci să nu fie parte din linia bugetară progres. Mâine sper că vom putea vota nu numai crearea acestei noi linii bugetare, ci să punem și 150 de milioane de euro în această linie. Sper ca Banca uh, Europeană de Investiții să de a de asemenea acordul pentru această linie bugetară și să stabilească o sumă pe care să poată să o acorde. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l spun este proiectul, în legătură cu proiectul pilot cu privire la autism. Știu că avem posibilitatea pentru patru proiecte pilot de a um, iniția astfel de măsuri, însă proiectul pilot a fost creat în uh, cadrul datelor limite pe care le aveam. Deci cred că nu e nicio problemă cu el. Mulțumesc acum în numele liberalilor domnul uh, Vincenzo Iovin și după aceea Milan Cabroci. Vincenzo Iovin. Grazie, signor Presidente. Per quanto riguarda il progetto... Vă mulțumesc, doamna președintă. Sunt de acord cu ce a spus domnul Ori despre această barieră. Trebuie să avem un, vot în comisie în acest sens. Sugestia pentru Comisia de Buget ar fi următoarea. Trebuie să examinăm probleme specifice legate de criza economică. Anul luptei împotriva sărăciei și excluziunii sociale, da, e adevărat – trebuie să încercăm să sporim volumul ocupării forței de muncă. ar trebui să se înregistreze o creștere spectaculoasă în programele de reinserție. Amendamentele 2, 3 și 12 sunt extrem de logice și merită un vot pozitiv din partea Comisiei. Amendamentul numărul 8 și amendamentul 11 propuse de domnul Hughes și cel anterior propus de doamna Gantz sunt la fel de importante pentru că e vorba de inserția pe piața forței de muncă, persoane suferind de autism, este o problemă care mă interesează și pe mine în mod deosebit. În ceea ce privește bugetul în general, suntem de acord cu amendamentele propuse de raportor, dar în cazul concret al amendamentului 63, 17, 20, 21 și 22, formulate de SD, privind programul de progres, În principiu suntem de acord. Dar trebuie să verificăm volumul acoperirii financiare pe care o putem acorda, acorda și cât de, ce sumă are în vedere raportorul însuși. Bună ziua. Poznámku a avizovat připravovaný pozměňovací Bună ziua și vă mulțumesc aș dori pe scurt să marchez un amendament oral cu privire la fondul uh, de adaptare la globalizare pentru exercițiul bugetar curent avem 400 de milioane alocate pentru acest an fiscal. Cu toții suntem însă pe deplin conștienți că rata de asimilare a fost redusă deoarece știm că doar aproximativ 10% din totalul sumelor au fost asimilate, asta ne sugerează că acest fond este inutil. Am dori să facem un amendament oral pentru a reduce rezerva pentru fondul de adaptare la globalizare la jumătate. Monsieur le maire. Domnul Elmar, după aceea doamna Figueiredo. And, um, uh... Domnule președinte, vă mulțumesc și pentru colegii noștri care probabil nu știu acest lucru, sunt Roger Helmer, reprezint Partidul Conservator Britanic, probabil sunt singurul reprezentant al partidului meu și ar dori să le amintesc colegilor că este politica partidului nostru, care ar putea forma guvernul anul viitor, să retragă Europa din sistemul european de reglementări privind uh, ocuparea forței de muncă și angajare. Mă îngrijorează aceste proiecte pilot. Fără să fiu bădăran, trebuie să spun că e foarte greu să contești aceste lucruri. Cu toții vrem mai multă instruire, vrem să păstrăm locurile de muncă, vrem să fim drăguți cu oamenii care suferă de autism, deși aș spune că sunt și alții care nu suferă de autism, suferă de altele și s-ar putea să, fie, să se simtă discriminați, pentru că noi am ales tocmai grupul acesta, autiștii. Dar toate aceste lucruri individual sunt toate extrem de atrăgătoare. Sunt ca globurile pe un pom de Crăciun. Le avem acolo lucesc frumos în, în lumina focului și ne gândim sunt minunate, dar uităm că dacă punem prea multe, s-ar putea răsturna, ar putea cădea chiar în șemineu și lua foc acest frumos pom de Crăciun. Rata șomajului în Europa se apropie de 10% în prezent și trebuie să fim foarte, foarte clari în acest comitet și să, și, în această comisie să spunem de de ce avem această rată a șomajului. Probabil totul se leagă de criza financiară. Dar eu sunt de 10 ani în acest parlament și pot să spun că are de a face destul de mult și cu reglementări excesive pe piața forței de muncă, reglementări excesive și taxare excesivă a industriei și a indivizilor. Soluția nu este să luăm banii contribuabililor, să le dăm uh, serviciilor de asistență și le spunem să le cheltuiască pentru proiectele lor. Nu, trebuie să reducem nivelul de taxare și trebuie să reducem nivelul reglementărilor în vigoare. Am spus aceste lucruri și mai înainte. Știu că nu fac progrese eu personal, însă mă bucur că din când în când am posibilitatea să le reamintesc colegilor acest lucru. Madame Figueredo, puis Madame... Mulțumesc, doamna Figueredo, după aceea doamna Elizabeth Lin. Doamna Figueredo. Doamnă președintă, înainte de toate, vreau să justific propunerile care au fost făcute. Am încercat să am în vedere situația în care ne aflăm și care afect, are efecte negative pe plan social. Uh, am încercat să insist asupra sumelor de bani necesare pentru a îmbunătăți lucrurile. Asta înseamnă că ă, ne putem să le obținem, ar trebui să folosim și alte politici, de pildă serviciile publice, drepturile la un loc de muncă, distribuirea ă, echitabilă a veniturilor pentru a putea echilibra lucrurile pe plan social. Stimate eh, coleg raportor, acel pilot proiect eh, care să, eh, se referă la drepturile femeilor este foarte important pentru că există țări în care 20% dintre locurile de muncă uh, nu sunt accesibile pentru femei. Sunt precare. Deci trebuie să găsim o soluție ca să uh, creăm stimulente, drepturi pentru tineri, pentru femei și pentru toți cei care sunt afectați. Și pentru că mi s-a dat cuvântul, vreau să spun că trebuie să creăm garanții pentru cei care sunt șomeri, nu din vina lor, ci pentru că nu au găsit locuri de muncă oricât le-ar fi căutat, să le garantăm totuși uh, condiții de viață demne. Nu trebuie să îi lăsăm în voia soartei. Pentru că consecințele ar fi și o sărăcie și mai mare. 22 de milioane de persoane care uh, sunt uh, șomere. Uh, există deja și probabil că până la Crăciun vor fi 25 de milioane sau și mai mult. Mulțumesc! Lambert. Et Madame Elisabeth Morin, est-ce que je peux clore la liste des... Și doamna Morin, pot să închid lista vorbitorilor? Doamna Elizabeth Lin, după aceea doamna Ginober. Thank you. A clarification on one... O clarificare asupra unui aspect. În, când e vorba de 6320, am înțeles că socialiștii ar putea să retragă Cea prevedere? Sper că nu. Evident, aș vrea ca în linia de buget să avem o creștere pentru fondul de luptă împotriva discriminării. Evident, în legătură cu ce s-a spus despre autism, avem și alte proiecte pilot pentru alte tipuri de dizabilități, dar în cazul specific al autismului se știe foarte bine că cei care suferă de autism uh, au probleme deosebite atunci când e vorba de accesul la piața forței de muncă, asta în ciuda directivei de ocupare a forței de muncă. Asta, autismul este o problemă care trebuie, trebuie avută în vedere și trebuie să avem o linie de buget pentru acel proiect. Madame Lambert. I thank you. I... Vă mulțumesc. Aveam doar un comentariu cu privire la microfinanțare. Vom susține deschiderea unei linii de buget uh, în această direcție, dar avem probleme cu ideea de a lua bani de la Progress, uh, mai ales că în trecut se puneau tot mai mulți bani în uh, acest proiect Progress, în programul Progress. Dar avem acolo o linie de buget separată pe care o putem discuta mai târziu, putem vedea atunci cât se va aloca acelei linii presupunând că vom fi mulțumiți de ce ne propune Comisia în acest sens. Ceea ce privește proiectul pilot, susținem în linii mari poziția raportorului și opinia domniei sale. Considerăm că există posibil alte, feluri, alte moduri în care putem aborda proiectele pilot legate de autism. Există, desigur, dificultăți acolo, dar în prezent nu considerăm că vom susține un astfel de proiect pilot. Mulțumesc, doamnă președintă. Voi uh, interveni în legătură cu fondul de adaptare la globalizare. A fost uh, alcătuită de uh, colegi care nu mai fac parte din Parlament. În uh, Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă a existat unanimitate în susținere uh, am făcut să evolueze această propunere în favoarea lucrătorilor. Am modificat asta ă, pentru ca să existe și o reconversie a forței de muncă acolo unde oamenii și-au ă, pierdut locul de muncă și ă, cu ministrul pentru probleme sociale am discutat în acest sens pentru că dispunem de un dosar amplu și este și responsabilitatea noastră de a promova existența acestui fond pentru ca statele membre să se poată servi de el. Este linia pe care noi am urmat-o în această comisie a de for, ocupării forței de muncă în condițiile actuale de globalizare. Mulțumesc, vreau să dăm cuvântul doamnei Doneli, directoare în, la comisie pentru a reveni în primul rând asupra problemei localizării, finanțării proiectului referitor la microcredite, pentru că au existat numeroase referiri la acest proiect și dacă se introduce și alte elemente în discuție, sunteți binevenite. Thank you very much, Madam Chair. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc că îmi dați posibilitatea să răspund la o serie de obiecții care au fost ridicate aici. În ceea ce privește microcreditele, propunerea Comisiei are în vedere utilizarea de fonduri pentru programul Progres, 25 de milioane de euro pe an, timp de 4 ani, sumă totală 100 de milioane de euro. Comisia a înaintat propunerea de a Uh, transfera bani spre acest program ca răspuns la criza existență. Am considerat că un program de microfinanțare ar permite celor care și-au pierdut locurile de muncă din cauza crizei să reintre pe piața de muncă, să reintre viața activă, fie lucrând pentru ei înșiși sau sta, uh, creând micro-întreprinderi. Din punct de vedere al Comisiei, susținem, desigur, dispozițiile acordului interinstituțional să nu scoatem bani din rezervă. Am considerat, am luat în discuție o gamă vastă de linii de buget și aceasta este soluția pe care am găsit-o. Aș avea două comentarii. Unul este pur tehnic dacă sporim uh, linia de finanțare pentru programul Progres, completând-o cu banii pentru uh, programul de microfinanțare, este un lucru foarte, foarte complicat. Am avut două părți în propunerea noastră. O modificare a programului în sine și, în al doilea rând, crearea unei linii distincte pentru proiectul de microfinanțare. Din punct de vedere tehnic, e mai ușor să lucrăm cu o linie de buget diferită Uh, decât să sporim volumul alocat liniei programului Progres. Chestiunea este pur tehnică și, după cum spuneam, uh, Comisia a înaintat propunerea de a realoca banii mai curând decât a completa linia de buget pentru progres. Aș mai avea câteva comentarii în ceea ce privește de fondul de adaptare la globalizare. Este un fond de rezervă, desigur. Răspundem la solicitări atunci când le primim și știți că noile regulamente au intrat în vigoare. Din această cauză și ținând cont de criză, în anul care urmează vom avea cereri probabil foarte, foarte multe. Și atunci probabil nu trebuie să operăm modificări la cifrele existente. Un alt comentariu privind proiectul pilot Desigur, trebuie identificate activitățile desfășurate în baza acestor proiecte pilot, dar în 2010 vom pune în funcțiune această, în această nouă linie pentru microfinanțare, apoi noul fond de globalizare. Deci, din punct de vedere pur practic, numărul proiectelor pilot pe care le putem desfășura, ținând cont de natura lor, va rămâne limitat și nu vor fi foarte, foarte, foarte multe, însă, desigur, comisia noastră decide cât de multe vor fi acestea. Elabora Mulțumesc, cu siguranță Comisia o să-și elaboreze propria poziție, dar este important să știm care este justificarea acestei, acestui transfer. Domnule raportor, doriți să concluzionați această discuție și să vedeți în ce direcție ați putea să ne prezentați eventualele compromisuri pentru mâine, domnule raportor? Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mai întâi vreau să-i răspund lui Elizabeth. Pentru 63-46 există două amendamente identice, unul propus de către socialiști, celălalt de către mine. Nu contează care va fi retras, dar unul dintre aceste amendamente va trece cu un, o sumă identică în legătură cu fondul de adaptare la globalizare, fiecare are dreptate în felul său. E foarte greu să combatem uh, obținerea unei anumite sume fără să putem să fi cheltuit până acum uh, suma care era alocată acestui fond în, după cum ziceam înainte, nu a fost cheltuită decât o mică parte din el, iar motivele pentru acestea nu sunt uh, necunoscute, regulile erau foarte complicate și iată de ce anul trecut am modificat regulile în acest domeniu. Apoi, în legătură cu criza, experiența pe care am acumulat-o deja până acum ne dă de acum încolo o oarecare reticență prin care putem să anticipăm și să prevedem ce ce trebuie finanțat în domeniul ocupării pe viitor. Faptul că am clarificat regulile și că ele sunt mult mai flexibile va uh, face uh, accesul pe piața locurilor de muncă mult mai ușor și deci sperăm noi cererile de locuri de muncă mult mai multe. Sperăm deci că prin toate aceste observații pe care le-am făcut aici în această dezbatere și în documentele noastre vom convinge că este nevoie să sporim uh, portofoliu pentru acest um, subiect, pentru această temă Sperăm că și Comisia să fie de acord cu această propunere și să extindem așadar fondurile care să fie la dispoziție în cadrul acestui instrument. Nimeni nu a pus la îndoială activitatea instituțiilor Mă gândesc aici la instituția de la Dublin, de la Bilbao. Nu a cerut o re analiză a fondurilor alocate acestor agenții. Fiind dat că nu a existat niciun amendament pe acest subiect, aceste instituții au nevoie de bani, de credite și deci trebuie să le restabilim bugetul și eu zic că trebuie să, să fim favorabili propunerilor comisiei și să le menținem ca atare. Acum un an am purtat o dezbatere despre bugetul 2009. Atunci se pusese o întrebare, de fapt, mai precis, deputatul Jens pusese o întrebare cu privire la diminuarea fondurilor alocate programelor din domeniul ocupării. Am putea să primim un răspuns la această întrebare din partea Comisiei, pentru că atunci Comisia nu ne-a răspuns la această întrebare. Partenerii sociali au un rol extrem de important în gestiunea efectelor crizei financiare și deci trebuie să știm ce s-a întâmplat cu întrebarea pe care am pus-o noi acum un an. În final, în legătură cu programul Progres, aș spune că orice fond destinat gestiunii crizei sau reintegrării pieței muncii și găsirii soluției, de soluții din criza economică impune să fim foarte activi. În același timp, însă, nu trebuie să ne facem de râs prin propuneri prealegere. De exemplu, o cerere de sporire, a mărirea fondurilor pentru anumite domenii care este imposibil de realizat, pentru că refuzul va fi cu atât mai răsunător, știind care sunt constrângerile comisiei. Cunoscând în același timp și practicile care sunt uh, instaurate deja în activitatea noastră, cred că trebuie să așteptăm dezbaterile ulterioare uh, asupra propunerii socialiste și vom reveni cu siguranță pe acest subiect. Am auzit din partea Comisiei că din punct de vedere tehnic este mai ușor să gestionăm fondurile respective nu în cadrul progres, ci într-o linie bugetară separată. Eu sunt pentru această propunere și cred că în lunile următoare vom avea ocazia să mai dezbatem. Deci eu sunt favorabil acestei propuneri și cred că Comisia este cea care până la urmă va trebui să decidă strategia pe care va trebui să o urmăm. Vom vedea apoi, în momentul în care vom vota în comisie, ce se întâmplă. Kinga Gönz are dreptate să spună că nu am depășit termenii, dar totuși lucrăm de mai mult de șase luni uh, la buget, deci amendamentul acesta vine un pic târziu. El pare să fie totuși o noutate. Până acum ne concentrasem eforturile pe cele patru proiecte prioritare pe care vrem acum neapărat să le revizuim pentru ca să fie aprobate într-o formă nouă. Dar, în numele grupului meu, pot spune că acest subiect uh, este unul care ne interesează și care trebuie să fie păstrat în bugetul anului viitor. Mulțumesc foarte mult, domnule Iori, pentru aceste clarificări. Vom proceda la vot uh, conform avizului dumneavoastră mâine. Așa cum spuneam la începutul acestei reuniuni, și pentru ca să îi vină în întâmpinarea doamnei Bauer, Consiliul și Comisia au venit deja la reuniunea noastră deci propun să începem acum cu punctul 7 de pe ordinea de zi, care este o nouă analiză a raportului doamnei Edith Bauer cu privire la organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier. Înainte de a-i da cuvântul raportoarei noastre, vreau să vă amintesc că la reuniunea coordonatorilor care a avut loc în iulie, deci la reuniunea constitutivă a echipei de coordonatori ai comisiei noastre, se convenise că acest dosar să fie reluat ca atare și că va fi prezentat cât de repede în plen. Între timp, însă, Comisia Europeană prin vocea comisarului de resort, ne-a comunicat că există o dorință de a redeschide acest dosar și de a verifica ce s-a întâmplat cu propunerea comisiei și în ce măsură eventuale compromisuri ar putea fi elaborate pentru a putea să răspundem preocupărilor majorității Parlamentului European. Aceste îngrijorări se făcuseră auzite în plenara Parlamentului. Deoarece există deci dorința Comisiei de a redeschide acest dosar și fiind dat că membrii Comisiei noastre nu au avut să ocazia nici măcar în legislatura prezentă să discute despre acest subiect după votul în plen, m-am gândit că ar fi poate oportun să dăm curs nu neapărat cererii comisiei, ci uh, nevoii noastre de a avea un schimb de opinii pe această temă și propun, deci, o discuție în urma prezentării raportoarei noastre pe tema punctului 7. Să vedem în ce măsură putem să dăm curs acestui raport, fie să-l votăm în, la următoarea noastră reuniune din septembrie, fie să facem o analiză din altă perspectivă. Dar eu zic că plenara comisiei noastre este cea care trebuie să se asigure de continuarea acestui dosar. Sper, domnule Sarcas, că v-am răspuns uh, preocupărilor dumneavoastră și îi dau acum direct cuvântul doamnei Edith Bauer. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc și pentru amabilitatea dumneavoastră de a fi, de a devansa puțin discuția pe marginea acestui subiect. Îmi cer scuze pentru asta, dar cred că se întâmplă multora, fac parte din mai multe comisii și nu pot fi prezent în două comisii simultan în cazul meu. În ce privește subiectul raportului meu, cred că este un subiect foarte interesant. Pe data de 5 mai, plenara a refuzat textul meu, a respins textul meu și în felul acesta și directiva privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile. Ea ne revine la nivelul Comisiei. Noi propuneam să modificăm directiva din 2002-15 în martie 2009 uh, am făcut uh, acea propunere. Vroiam să clarificăm dacă lucrătorii independenți intră sub incidența acestei directive sau nu. Propunerea Comisiei, de asemenea, se concentra pe această problemă. În privința Consiliului, Consiliul a avut de asemenea o dezbatere amplă pe această temă, mai ales asupra subiectului timpului de lucru. Împreună cu domnul Sarcas și cu alți eh, colegi, noi am avut dezbateri pe marginea acestei directive. Noi cunoaștem foarte bine problemele care decurg din această directivă. Domnul Sarcas și alți colegi își amintesc cu siguranță care uh, a fost punctul meu de vedere în numele meu și în numele altor state membre, ale unor noi state membre. Am spus că există o anumită asimetrie între angajat și angajator uh, și că trebuie să reglementăm această problemă. În clipa de față este vorba despre un grup specific al uh, conducătorilor auto independenți. Dar acești conducători auto independenți nu sunt 100% uh, marginalizați, ei au mijloace de a își apăra interesele. În cadrul dezbaterilor, noi am uh, auzit vorbindu-se frecvent despre siguranța rutieră. Directiva uh, referitoare la lucrătorii mobili este în relație cu securitatea rutieră. De aceea, noi trebuie să-i cuprindem și pe acești conducători auto independenți. Dacă privim uh, directiva uh, care se referă și la timpii de odihnă, uh, și la toate problemele legate de traversarea frontierelor, timpul de așteptare la frontieră, uh, care este de asemenea luat în calcul ca fiind timp de lucru, uh, apar unele probleme, pentru că inclusiv timpul pierdut la vamă este considerat ca fiind timp de lucru. Acum propunerea noastră a fost returnată Comisiei. La nivelul Consiliului, toate guvernele uh, s-au pus de acord, uh, atât guvernele conservatoare cât și guvernele socialiste în această materie. Ei bine, dragi colegi, avem în fața noastră o problemă importantă. Dacă reîncepem dezbaterile, asta presupune că toate cele 27 de state membre uh, nu uh, respectă regulile, dar, mai ales dacă aceste reguli vor fi modificate. Reprezentanții sindicatelor s-au reunit pentru a încerca să găsească soluții și dacă acest raport, care nu poate fi modificat conform uh, regulamentului nostru de ordine interioare, și acest regulament noi nu putem să-l modificăm, ne permite doar să acceptăm propunerea sau să o refuzăm, dar nu mai putem să operăm modificări. Asta impune, de fapt, regulamentul de ordine interioară al Parlamentului. dacă acceptăm un text nou, asta înseamnă că statele membre nu uh, pot respecta reglementările europene și că toate statele membre comit uh, încălcări ale reglementărilor europene. Am încercat să dau sfaturi colegilor noștri. Ce putem face? Avem de-a face cu un text, cu o directivă pe care trebuie să o modificăm. Această directivă poate fi modificată astfel încât toată lumea să poată să o accepte atât uh, prin avizul favorabil al sindicatului, al uh, transportatorilor rutieri, ai lucrătorilor în domeniu, cât și al executivului din fiecare țară. Și pe de altă parte avem raportul care nu poate fi modificat. Cred că suntem obligați să elaborăm un raport nou, pentru că altfel nu putem ajunge la o soluție de compromis. Asta este eh, părerea mea în legătură cu situația în care ne aflăm. Dați-mi voi să mai adaug câteva propuneri dacă nu vom întreprinde nimic în acest domeniu. Dacă domeniul de aplicare al directivei va cuprinde inclusiv conducătorii independenți, atunci problemele legate de monitorizare devin și mai importante. Costurile de monitorizare vor deveni și mai mari decât costurile transportului parlamentarilor între Strasburg și Bruxelles. Deci, uh, monitorizarea uh, va fi extrem de costisitoare. Avem un nou argument uh, pentru a vă determina să considerați că trebuie toată problema să o reanalizăm. Mulțumesc foarte mult! Ne aflăm într-o situație specifică. Textul a revenit la examinare în grupul nostru. Voi da cuvântul imediat și comisiei, conform uzanțelor, dar pentru a, a putea avea o discuție și cu colegii pe marginea acestei propuneri care creează poate anumite probleme îi dau cuvântul uh, domnului director Pasquarelli pentru a ne spune uh, dacă există posibilitatea unor modificări ale propunerii Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte să vă explic ce am putea să modificăm în această propunere, aș vrea să folosesc ocazia aceasta, pentru că n-am avut foarte multe ocazii în timpul funcției mele, să vă explic de ce Comisia a făcut uh, această propunere. O să vorbesc în engleză, spune vorbitorul. The... Poziția comisiei și propunerea comisiei nu sunt nici antisociale, nici ideologic motivate, ci pur și simplu practice. Căutăm o bucată de o, o, un model de legislație care să fie eficientă și ușor de pus în aplicare. Durata timpului de lucru pentru angajații mobili se leagă de dispozițiile directivei privind timpul de muncă. Aceasta, din urmă, nu se aplică celor care lucrează pentru ei înșiși, angajații uh, lucrătorilor independenți. Asta am văzut-o mai ales în discuțiile pe care am avut în Parlament și în Consiliu cu privire la propunerea modificată din partea Comisiei. Situația privind acești lucrători mobili este diferită, pentru că atunci când directiva a fost adoptată în 2002, lucrătorii independenți din acest domeniu au fost excluși temporar. Era o clauză pentru 2009. Comisia ar fi trebuit să înainteze o propunere privind fie angajamente de incluziune sau de excluziune propriu-zisă și definitivă. Propunerea de excludere făcută de, pro- de comisie era pe deplin conformă cu opțiunile oferite Comisiei de Legislativ în 2002. Am propus această excludere din două motive principale. În primul rând, era vorba de posibilitatea de a aplica o legislație care să fie cu adevărat eficientă. În al doilea rând, nu am găsit niciun motiv valabil în materie de siguranța traficului care să solicite includerea acestor lucrători independenți în domeniul de aplicare al directivei. Și voi discuta acest al doilea aspect mai întâi. După cum spunea doamna Bauer, din 2002 încoace am elaborat reglementări foarte stricte privind perioada de șofat și perioadele de odihnă. Acestea se aplică tuturor șoferilor independenți sau nu. Aceste reglementări sunt foarte stricte și sunt aplicate cu mare strictețe. Toate mașinile sunt dotate cu un tahograf digital. acest instrument s-a dovedit a funcționa fără greș până în prezent și acesta înregistrează cu precizie perioadele de șofat și îi obligă pe șoferi să se odihnească pentru că altfel motorul merge și ei sunt prinși la primul control. Șofatul reprezintă de la 80 la 90% din timpul de lucru al lucrătorilor mobili, independenți sau care lucrează pentru un angajator. Prin această prin acest regulament din 2006 am reușit să cuprindem și problema timpului de lucru, nu doar perioada timpului de șofat, pentru toți uh, acești uh, angajați, independenți sau nu. Argumentul privind siguranța traficului rutier nu este susținut de date statistice și nici de studiile pe care le-am efectuat. Pentru că am efectuat astfel de studii înainte de a înainta propunerea. Avem o bază de date statistice privind siguranța traficului rutier. Am folosit datele oferite de un studiu efectuat de un consultat independent, ETA, și toate aceste studii și date ne-au arătat că a, ă, camioanele sunt implicate și nu răspunzătoare de doar 6% din accidentele rutiere. Oboseala șoferilor este principala cauză în doar 6% din aceste prin urmare, mai puțin de 0,4% din toate accidentele sunt provocate de oboseala șoferilor. Prin urmare, a legifera cu privire la timpul de lucru pe un presupus motiv legat de asigurarea siguranței traficului rotier, asta în plus față de regulamentele pe care le avem deja, este mult prea mult. Cercetările efectuate ne-au demonstrat că oboseala nici măcar nu este provocată de numărul de ore la volan. Mai, mai periculoasă este oboseala cronică. Aceasta este cauzată de un ansamblu de factori, cum ar fi problemele de somn, starea proastă de sănătate, anumite medicamente, fumatul, ă, stiluri de viață care afectează negativ ă, atât lucrători independenți cât și celelalte categorii. Prin urmare, nu considerăm că noi reglementări privind timpul de lucru pentru acești șoferi ne-ar ajuta cu adevărat sau ar spori în vreun fel siguranța rutieră. Nu există dovezi în acest sens. Și revenim acum la primul motiv, posibilitatea de a o pune în aplicare. Este extrem de greu să pui în aplicare o astfel de reglementare. Nu poți controla timpul de lucru al șoferilor independenți. Nu le putem pune un tahograf digital în birou sau nu putem pune nici în birou, nici în casă să controlăm cât timp lucrează uh, uh, lucrătorii independenți. Dacă vrem să fim serioși, nu putem produce legislație care nu poate fi aplicată. De aceea, poziția noastră este următoarea. Trebuie să ne asigurăm că legislația existentă este respectată, perioadele de șofat și perioadele de odihnă. Aici s-au fă, făcut destul de multe, atât de comisie cât și de statele membre, reglementări care se aplică tuturor lucrătorilor. De asemenea, suntem conștienți de faptul că Trebuie să simplificăm reglementările existente, trebuie să reducem povara administrativă asupra firmelor, trebuie să controlăm da, toate aspectele care se leagă de directiva privind timpul de lucru, uh, mai ales în ceea ce privește aspectele subliniate de doamna Bauer în raportul anterior. statele membre au acum posibilitatea de a aplica legislația națională lucrătorilor independenți. Asta nu este exclus din uh, regulament. Revenind la posibilitățile de a relua în discuție problema, sunt foarte recunoscător pentru spusele domnului Bauer. Dacă am înțeles bine, nu, nu înțeleg maghiara, dar dacă am înțeles bine, domnia sa e gata să aibă o dezbatere mai largă pe această temă. Știu că Federația Muncitorilor Europeni din Domeniul Transporturilor se va întâlni mâine pentru a discuta această problemă și uh, dorim să auzim ce au și ei de spus. Ei sunt partenerul nostru social, probabil și în alte comisii. Sunt oameni interesați în opinia acestei Federații Transportatorilor. Pe această bază, Trebuie să vedem care sunt posibilitățile existente și să vedem ce e important pentru noi. Comisia este gata să colaboreze în mod constructiv cu Parlamentul, cu Consiliul, cu partenerii sociali pentru a găsi o soluție. Ce este important pentru noi este, în primul rând, să adoptăm și să ne asigurăm mai ales că legislaturile naționale adoptă, legislatura adoptă legi care pot fi puse în aplicare, legi care nu sunt justificate, care sunt justificate, îmi cer scuze, de motive legate de siguranța traficului rutier și că nu folosim pretextul siguranței rutier, rutiere în alte scopuri. Nu ne trebuie legislație care să adauge la povara administrativă care apasă firmele. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule director, dar cred că nu ați răspuns la întrebare, pentru că nu ne spuneți ce ar, rejustifi, ar justifica redeschiderea dosarului. Am înțeles care este starea de spirit în care se redeschide dosarul, dar care sunt motivele pentru care se redeschide? Ați menționat uh, anumite elemente de statistice în legătură cu securitatea, faptul că șoferii de camion sau ar fi uh, de fapt, uh, n-ar fi deloc responsabil de accidente când uh, e vorba de șofatul pe autostrăzi sau străzi, dar ați vorbit de securitatea uh, oferită de către șoferii angajați și șoferii individuali care lucrează pe cont propriu. Întrebarea este, oare există o diferență dintre aceștia doi? Sunt unii dintre ei sunt super oameni și alții nu? Vreau să vă mai dau o dată cuvântul pentru că noi am avut atitudinea de a reconfirma votul pe acest subiect, pentru că comisarul vroia ca urmarea acestor consultări cu diferiți parteneri să fie uh, aceasta concret pe care încercam noi să o dăm, dar care sunt cifrele cifrele pe care le-ați dat nu sunt răspunsul concret la întrebarea pe care v-am pus-o. Aveți cifre concrete sau elemente concrete pentru care se poate redeschide acest dosar? De ce să nu excludem din câmpul de aplicare al directivei lucrătorii independenți? Stimată doamnă, șoferii nu sunt supraoameni, sunt profesioniști oameni ca toți ceilalți. Nu, nu trebuie să vorbim 150 uh, de ani despre argumentul securității, spune președintele. Trebuie să ne răspundeți, dacă puteți, la întrebarea care sunt elementele care au dus la redeschiderea acestui dosar, pentru ce ar trebui să-l redeschidem. Stimată doamnă, Comisia și-a făcut deja propunerea, și-a înaintat propunerea. Parlamentul trebuie să confirme sau să infirme un vot pe care l-a acordat în legislatura anterioară. V-am spus că partenerii sociali sunt pe cale să intre într-o dezbatere. Am înțeles din partea doamnei Bauer că este gata să aibă o discuție mai amplă, să poartă o discuție mai amplă și noi suntem gata să ascultăm ce au de zis partenerii sociali mâine la reuniunea de care vă vorbeam. Vreau să vă mai spun încă o dată, poziția comisiei este cea pe care am spus-o în concluzie, și anume că sunt deschis față de diferite soluții. Nu am soluții concrete acum, într-adevăr, recunosc, dar soluțiile trebuie să păstreze posibilitatea de a aplica această legislație concret și să nu adauge un strat suplimentar inutil de legislație acolo unde ea nu ar fi necesară și unde nu ar trebui să fie aplicată. Mulțumesc! Mulțumesc! Vom deschide atunci dezbaterea cu colegii. Domnul Roger este primul pe lista de vorbitori. Voi da întâi cuvântul raportorilor din umbră. Domnul Sercas îl locuiește pe domnul Stefani, Stephen Hughes. Pot să-i dau lui cuvântul întâi, apoi din numele ALDE, nu am încă numele raportorului din umbră. Doamna Harkin, care îi dau cuvântul după aceea. Domnul Sarcas întâi. Muchas gracias, Voi Mulțumesc, doamnă președintă. Voi vorbi în uh, Steve Hughes, care a fost anterior raportor, și în numele grupului social-democrat. Doamnă președintă, noi am început discuția noastră cu următoarea afirmație. Comisia și comisarul Spidla a spus că este dispus să găsim o soluție de compromis, să căutăm o cale, să ne ofere o cale pentru această soluție de compromis. Ceea ce am auzit acum nu a fost neapărat punctul de vedere al comisarului Spigla. Dumneavoastră proveniți din Comisia Transport. Nu, domnul Tajani are responsabilități în acest domeniu. Dar asta simplifică și mai mult lucrurile. Pentru că ni se spune ceva și, pe urmă, acest lucru nu se confirmă în practică. Li se face propunerea că și promisiunea că va exista o deschidere în cadrul negocierilor și după aceea constatăm că această deschidere nu există. Li se spune că uh, au stat de vorbă partenerii sociali, dar cu câteva ore în urmă am avut o întâlnire cu partenerii sociali și ei mi-au spus că nu a existat niciun fel de dialog cu Comisia. Deci, referitor la introducerea în directivă a lucrătorilor independenți. Mie mi se pare că este un scandal că la nivelul comisiei uh, ni se spune că nu există niciun fel de legătură cu condițiile din domeniul transportului, pentru că în 2003 a existat uh, alt tip de consens. În anul 2002, Finlanda și Spania au votat favorabil. Noi toți ne-am fi dorit ca lucrătorii independenți uh, mobili să fie incluși în directivă și în Parlamentul și Comisia au dorit acest lucru. Iată că acum, din partea Comisiei, ni se spune că nu există niciun fel de legătură între uh, gradul de oboseală, Uh, care decurge din uh, timpii de uh, lucru și numărul uh, accidentelor. Dar acest lucru, uh, cum spun, nu se confirmă în practică, lucrurile stau cu totul altfel. În plus, ni se spune că nu există posibilitatea de a reglementa ceea ce lucrătorii independenți fac acasă și la birou. Dar nu e vorba de ideea de acasă sau de birou, este vorba despre efortul fizic pe care îl presupune să conduci un autovehicol. Asta ne interesează. Nu vreau să vă iau, să vă consum mult timp, dar nu cred că um, avem de-a face aici cu o atitudine deschisă spre dialog. Comisia a încălcat uh, promisiunea de consens și în felul acesta uh, periclitează și securitatea și sănătatea lucrătorilor independenți. Ca uh, și altădată dată se caută acum un alibi, ar fi vorba despre o reglementare care ar implica uh, eforturi birocratice mult mai mari. Eu nu cred, cred că implicarea lucrătorilor mobili până la urmă ar simplifica lucrurile din punct de vedere birocratic. Dar dacă toți cei care sunt lucrători mobili uh, se supun acelorași norme în timpul șofatului, atunci eu cred că problema ar fi rezolvată. În Spania lucrurile sunt astfel reglementate, indiferent dacă o persoană este lucrător independent sau este angajat la un patron, în momentul în care poliția efectuează controle, nu face nicio diferență între uh, timpii de odihnă și timpii de lucru. dificultățile de aplicare ale unei reglementări sau ale unei legi uh, nu trebuie să ducă la concluzia că acea lege nu este necesară, pentru că oboseala apare uh, atunci când șofezi pe autostrăzi, indiferent dacă ești independent sau nu. Deja de trei ori am spus că poziția Comisiei trebuie respinsă. Nu vom avea nimic de câștigat dacă uh, încercăm să ne mai creăm un respiro pentru a medita. Mulțumesc foarte mult, iar acum doamna Harkin, de asemenea raportor din umbră. Vă mulțumesc, doamna președintă. Discuția e interesantă, ni se spune că pierdem timpul, însă eu una nu sunt foarte sigură că așa stau lucrurile, că atunci când discutăm o uh, legislație menită a, a ne asigura că nu impunem reglementări excesive asupra angajaților, e o pierdere de timp. Eu nu sunt sigur însă care sunt soluțiile în acest caz și nu cred că avem o soluție clară în acest moment, dar aș avea una sau două comentarii proprii și aș dori să prezint și poziția grupului meu. Nu avem o poziție, n-am avut o poziție unanimă din aprilie și până acum se pare că suntem presați și de timp într-un anumit sens. Din cazul, din cazul directivei în vigoare avem o lege care reglementează programul de lucru și, după cum spunea reprezentantul Comisiei, folosirea tahografelor ne, prez- ne permite să punem în, într-adevăr în aplicare aceste prevederi. Știm într-adevăr că 80-90% dintre timp este timp de șofat, chiar și pentru lucrătorii independenți. Asta înseamnă că și ca acea directivă practic reglementează uh, Uh, timpul de muncă al acestor uh, lucrători, dar nu în întregime. Timpul este problema și aici trebuie să ne uităm dacă vrem să găsim o soluție. În ceea ce privește legislația ca atare, am discutat siguranța traficului rutier. Comisia a menționat un studiu care a fost efectuat, însă i-aș întreba, spuneau că doar 6% dintre, camioane impli- dintre accidente implică camioane. Nu știm uh, cât la sută din trafic este reprezentat de camioane. Ar trebui să punem situația în context. Deci, camioanele sunt cât la sută din totalul traficului? Probabil și cealaltă cifră e discutabilă, probabil e și mai mult de 6%, să vedem. Au existat și alte studii care indică, uh, un studiu din Finlanda, de exemplu, și am menționat deja Finlanda, uh, trei sferturi dintre accidentele care implică vehicule grele, în acel caz 16%, un sfert dintre ele, îmi cer scuze, erau cauzate de șoferul vehiculului greu. Prin urmare, datele statistice sunt discutabile de ambele părți. Nu sunt de acord cu comentariile făcute de ultimul vorbitor, totuși Domnia sa spunea că șofatul nu are nimic de a face cu uh, siguranța rutieră. Oboseala nu are nimic de a face cu siguranța rutieră. Uh, în acest caz, să înțelegem că uh, directiva în vigoare nu funcționează, că avem nevoie de alte reglementări. Dacă vrem o, o nouă lege, cum ar putea îmbunătăți această situație? O altă problemă este monitorizarea lucrătorilor independenți. Costurile sunt imense. E foarte greu și ar, am putea da în ridicol din nenumărate puncte de vedere dacă încercăm să facem acest lucru. Probabil lucrătorii independenți și întreprinzătorii, la rândul lor, vor considera că Parlamentul vine din nou cu legislație excesivă. Dacă aș avea dovezi clare că e nevoie de astfel de lege și nu am astfel de dovezi clare în față, atunci probabil aș fi de acord dar nu am aceste dovezi. Presupun că, deoarece în momentul de față nu știm exact în ce direcție am putea să ne îndreptăm în această problemă, opinia mea în linii mari ar fi să fiu că sunt de acord cu raportorul și că trebuie să că avem nevoie de încă un raport. Mulțumesc, dau acum cuvântul mai departe raportorului din umbră din partea verzilor, doamna Emily Turunen. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi finlandaneză. Gå mere ind i den substantielle diskussion, fordi jeg nu aș vrea să intrăm într-o discuție polemică, pentru că suntem de păreri foarte diferite, este evident, în legătură cu siguranța rutieră și cu ceea ce se întâmplă cu lucrătorii independenți în momentul în care s-ar aproba această prevedere. Ce facem însă Acum, am avut votul în mai la plenară, care nu poate să fie ignorat. Trebuie acum să spunem foarte clar Comisiei că trebuie respectat un volt din plen, pentru că noi am dat prin acesta un semnal foarte clar. Și, de fapt, am dat deja o poziție. Suntem însă surprinși de ceea ce ne spune Comisia acum. Se pare că există un dialog între partenerii sociali. Ideea este însă că dialogul nu este foarte concret, directiva este foarte bună așa cum este și eu sunt de părere că lucrătorii independenți nu ar trebui să fie excluși. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la vorbitorii înscriși. Sunteți 11 pe listă, deci aș vrea să vă rog, nu, 12 chiar, să vă uh, formul, să formulați cât se poate de scurt, doamna, domnul Ermăr, și după aceea următorii voi numi. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Sunt într-o poziție ușor stânjenitoare, pentru că trebuie să fiu de acord cu poziția guvernului laburist britanic și nu mi se întâmplă foarte des să fac acest lucru. Pe de altă parte, trebuie să fiu de acord și cu opinia comisiei și nici asta nu se întâmplă foarte des. Mai devreme mă refeream la reglementări excesive în Uniunea Europeană. Și aici avem un exemplu perfect în acest sens. După cum spunea doamna Harkin, propunem uh, noi, noi uh, uh, legi care se suprapună peste legi mai vechi. Totul este absolut inutil și contraproductiv. Poziția guvernului britanic este că, în primul rând, ar fi foarte, foarte greu să aplici o directi- această directivă privind timpul de lucru lucrătorilor independenți și, pe de altă parte, există foarte multe alte reglementări care acoperă acest întreg domeniu, deci nu mai e nevoie de așa ceva și cum putem să stau câteva săptămâni pe, locul din dreapta să văd cât lucrează acest angajat sau trimitem pe cineva de la minister cu un clipboard și cu un cronometru. Uh, uh, am putea să, să punem un astfel de angajat uh, de-a dreapta domnului Serca să vedem cât lucrează el sau cât conduce domnia sa. Nu știu, nu cred, sincer. În partidul meu ne opunem acestei directive în ansamblu ei. Asta este unul din motivele din care dorim să uh, ieșim din sfera de aplicare a legislației europene privind uh, regimul locul de muncă. Dar am putea reveni la ideea siguranței rutiere. Timpul de lucru este o componentă minoră a întregii problematici a siguranței rutiere. S-a vorbit în Marea Britanie de problema de siguranță a traficului greu. Dacă vrem să fim serioși, atunci ar trebui să ne concentrăm asupra reglementărilor privind starea vehiculelor în sine și nu de controle adiționale aplicate șoferilor. Nu vrem să, să căutăm opțiuni. Avem o soluție la îndemână în propunerea Comisiei. Mulțumesc, într-adevăr cred că am ajuns într-o polemică în care discutăm uh, de mai multe teme în același timp, de aceea vreau să dau mai departe cuvântul doamnei Regner și după aceea domnul Handel. Mulțumesc. Aust. Dacă un conducător auto care circulă prin Europa este independent sau angajat, este foarte greu să verifici, mai ales dacă este vorba de pildă despre un conducător auto austriac care urmează să fie controlat în Bulgaria. De aceea, eu cred că nu trebuie să facem o asemenea disociere, ci trebuie să aplicăm același tratament tuturor. Aș dori să mă refer și la aspectele legate de siguranță. Noi știm că din 100 de victime rutiere care există în uh, Austria și care adorm la volan sunt și șoferi de camioane. Deci este vorba despre șoferi de camioane uh, care adorm la volan. Este un aspect uh, care trebuie să ne dea de gândit și să luăm în serios tot ce ține de siguranța la volan. Argumentul birocrației și reducerii birocrației ar trebui să se afle de asemenea în atenția noastră. Pentru că dacă mai uh, facem și această diferențiere între lucrătorii independenți și lucrătorii angajați, lucrătorii mobili angajați, asta creează o complicație birocratică. Eu cred că trebuie să uh, beneficieze cu toții de același tratament. Domnul Thomas Handel și după aceea Doamna uh, Liza Șaconsari, mulțumesc foarte mult. Aș vrea să vă corectez, mă numesc Thomas Hendel. Două observații. Eu vin din partea sindicatelor din Germania și mulțumesc pentru activitatea acestui Parlament și acestei comisii în legislatura anterioară, care nu a înrăutățit reglementările privind timpii de lucru în sensul propunerii Comisiei. Ă, am fost implicat de ani de zile în discuțiile privind timpii de lucru, iar ceea ce ne-a spus aici președintele Comisiei ă, pentru a supune atenției dezbaterii ă, reprezentanților partenerilor contractuali nu face parte din interesele sindicatelor, din oficiu am respinge. Uh, aceste atitudini. Am lucrat și uh, timp de mai mulți ani ca judecător în probleme de muncă în țara noastră și este foarte dificil să uh, faci diferențierea între un lucrător angajat și un lucrător independent sau aparent independent, pentru că dacă nu există reglementări juridice pe plan național în diversele state pentru a face această diferențiere, atunci cred că va fi extrem de dificil să operezi cu regulamente de acest tip. Cred că uh, nu uh, trebuie nici din acest punct de vedere să susținem propunerea Comisiei. Aș mai face o a treia observație. Angajatorii nu ar trebui nici ei să fie supra-solicitați, spunea domnia sa. Eu cred că nu ar trebui să-i supra-solicităm neapărat pe angajați, pe lucrători, uh, pentru că să lucrezi mai multe ore decât suportă sănătatea ta, nu este neapărat o situație de dorit. Noi de mai bine de 100 de ani ne străduim să venim în sprijinul lucrătorilor pentru a le crea condiții de muncă acceptabile. Eu cred că noi avem o responsabilitate majoră ca aici să nu fim permeabili în sensul unei modificări a timpului de lucru în sus, pentru că asta nu ar face bine sănătății și nici nu ar servi uh, competiției pe piață, pentru că dacă îi excludem pe lucrătorii independenți, asta va duce la distorsiuni vis-a-vis de lucrătorii mobili angajați și uh, ar putea să îi determine și pe uh, lucrătorii angajați ca ei să se transforme în ghilimele în lucrători uh, mobili uh, neangajați, uh, aceasta ar putea să fie tentația. Eu vă invit să respingem propunerea Comisiei. Mulțumesc, rămân doi vorbitori înscriși pe această listă, închid această listă și mă scuzați, 12 oratori angajați pe listă, de aceea ar trebui să încheiem lista și să limităm intervențiile la maximum două minute. Doamna Iaconsari. Tässä Mulțumesc. Văd că s-au creat mai multe neînțelegeri și de aceea este bine să avem până la urmă un vot pe acest subiect pentru ca să clarificăm în fine în ce direcție să mergem. S-a spus că s-ar putea crea distorsiuni de concurență. Am văzut în campania electorală că întreprinderile mici au fost un subiect important. Noi dorim să le sprijinim și trebuie să facem atunci totul pentru ca să existe o concurență loială care să se aplice și la întreprinderile mici. Aspectul de ocupare însă nu trebuie pierdut din vedere și din perspectiva întreprinderilor mici și mijlocii. În Finlanda, de exemplu, 70% a întreprinderilor de transport au uh, până la 2 camioane. Dacă vor veni reguli adiționale pentru întreprinderile mici, atunci aceasta se va suprapune peste legislația care există deja. Deci, o neînțelegere care s-a creat este faptul că timpul de șofaj s-ar scurta în momentul în care ei ar fi incluși. Însă, dacă o întreprindere atât de mică trebuie să mai respecte și reguli adiționale față de cele existente, cel puțin în Finlanda, costurile de logistică ar crește și atunci aceasta ar fi o mm, problemă pentru cei care acționează, de exemplu, într-un, într-o branșă mai puțin uh, căutată. Întrebarea mea este dacă acum am putea să mai găsim un compromis sau nu. Un compromis care să îi mulțumească pe toți. Raportoarea s-a gândit la eventuale compromisuri. Care ar fi acestea, după părerea ei? Ar trebui să dezvoltăm o nouă perspectivă și cred că acest lucru ar fi greu atunci. Suntem acum, de fapt, un nou parlament și s-a spus că însă la acest subiect nu mai putem schimba nimic pentru că s-a votat în legislatura anterioară. Dar mă întreb dacă acest lucru este adevărat. Noi ar trebui să fim uh, capabili, în calitate de nou, nou parlament, să verificăm tot ce s-a făcut înainte. Deci mă întreb dacă este posibil să elaborăm un nou compromis și dacă da, cum ar arăta acesta. Mulțumesc, doamnă Elizabeth Lin, după aceea doamna Runzelin. Vă mulțumesc. Cei care au fost aici la întâlnirea trecută știți că m-am opus acestei directive și am spus că oamenii trebuie să decidă liber câte ore vor să lucreze. Pe de, alte, pe de altă parte, am spus și că dacă alte vieți sunt implicate, situația se schimbă radical. Uh, lucrătorii mobili, șoferii de camion și așa mai departe, activitatea lor trebuie reglementată, într-adevăr. Nu cred că este vreo diferență. Că ești lucrător independent sau nu, nu contează. În momentul în care ai provocat un accident, cineva poate să-și piardă viața sau să fie rănit grav. Știu că se vorbește aici despre uh, reglementarea privind șofatul în ansamblu și că chipurile acestea ar acoperi, dar oricum, dacă petreci prea multe, timp, prea multe ore pe, pe drum, ești obosit și probabil nu mai gândești limpede. Spunea cineva că și membrii Parlamentului European conduc ore lungi. Uh, eu nu fac acest lucru. Uh, știu că după o, o ședință de lucru sunt prea obosită ca să mă mai urc la volan și atunci nu o fac. Nu, trebuie să ne gândim că sunt pe străzi și alții decât noi. Trebuie să evităm situația în care anumite se vor, anumite persoane se vor declasa lucrători independenți pentru a eluda aceste prevederi. Noastră spuneați că șoferii sunt angajați șoferii angajați provoacă accidente, dar cei independenți pot să, ar trebui să nu rămână, să nu facă obiectul acestor restricții. Nu înțeleg, sincer. Ori îi excludem pe toți, ori îi, îi includem pe toți. Pentru că, la fel, oricare dintre ei pot omorâ alți oameni. Este foarte important să nu lăsăm aceasta la latitudinea statelor membre, ci să reglementăm la nivel central european. Mathieu. Doamna Runzuli și după aceea domnul Mathieu Groș. Îmi pare rău, spune doamna președinte, nu vă știu încă toate numele, dar o să le învăț. Si, grație. Mulțumesc. Dragi colegi, Cred că ar fi bine dacă am reușit să colaborăm cu partenerii sociali din partea industriei și cu toate părțile interesate pentru a avansa în această temă și a ajunge la o poziție comună, la un compromis. Cred că este bine să păstrăm întotdeauna poarta dialogului deschisă, pentru că disputa nu duce nicăieri propun ca raportoarea să facă eventual o nouă propunere și să îi mai dăm timp pentru a face acest lucru. Mulțumesc, mulțumesc, doamna, domnul Groș și după aceea doamna Figueredo. Mulțumesc, doamnă președinte. Am avut ocazia să lucrez pe tema timpului de șofat în cadrul Comisiei Tran și pot să vă asigur de importanța securității din acest raport. Și când ne uităm la orele uh, de șofat, pentru că e vorba de un maxim de 9 ore de șofat, 56 de ore de șofat în două săptămâni, deci 45 de ore pe săptămână și la condițiile pe care le-am impus pentru timpul de șofat și timpul de odihnă, vedem că sunt mult mai severe decât cele pentru timpul de lucru în general din directiva timpului de lucru. Deci să vedem ce ne zice Comisia când vorbim de securitate. Când statele membre nu pot controla nici măcar 2% din timpul de deci o face timpul de odihnă, atunci trebuie spus că astăzi este de fapt imposibil să controlăm timpul de lucru și cred că e vorba până la urmă de credibilitate și nu de securitate când facem astfel de legi. Vreau de asemenea să vă amintesc de discuția pe care am avut-o cu sindicatele și că avem un acord uh, prin care și ei spun că nu pot găsi o legiferare pe această temă, nu se poate controla timpul de lucru un șofer care are un camion de 3,5 tone, de exemplu, este supus unui regulament și altul cu 3,4 tone nu este supus regulamentului de timpului de șofat și de odihnă. Deci dacă vrem cu adevărat să facem ceva pentru securitate, trebuie să deschidem în fine dezbaterea pe, despre timpul de lucru pentru tot personalul ocupat în sectorul transportului așa cum am propus parțial în legislatura anterioară, pentru că numai atunci am face cu adevărat un progres social. Iar dacă vrem să vorbim de securitate, trebuie în fine să vorbim iar de tona, de limita de 3,5 tone la tahograf, pentru că acesta este într-adevăr controlabil în orice țară, oriunde. Mulțumesc, doamna Figueiredo și după aceea domnul Cepner. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Directiva aflată în prezent în vigoare a fost discutată în 2002 și atunci am avut o discuție similară. Și atunci Comisia a venit cu o poziție similară cu cea din prezent. Pe atunci, eu, la fel ca și alte persoane, spuneam că trebuie reglementată activitatea tuturor angajaților din acest sector, inclusiv angaja- angajaților independenți, tocmai pentru a evita situația în care unii se vor transforma în angajați independenți pentru a eluda legea. Dacă nu facem acest lucru, nu facem decât să agravăm situația. Se spune aici că e foarte greu să verifici aplicarea acestei legi. Dar dacă nu o faci, sunt, sunt probleme serioase. Comisia spunea pe atunci, e nevoie de o perioadă de tranziție pentru a face aranjamentele necesare. Perioada de tranziție urma să fie până în 2009. Premiza era că până în 2009 directiva se va aplica tuturor lucrătorilor mobili, inclusiv a lucrătorilor independenți. Și asta până în 2009. Eram acolo. Erau acolo și alții prezenți aici astăzi. Asta s-a spus atunci, în 2002. Acestea au fost cuvintele rostite atunci. Acum Comisia face pași înapoi și vine cu o altă propunere pentru a evita a, uh, punerea în aplicare a acelor principii practic se încearcă o întoarcere la status quo ante. La urma urmelor, situația de atunci ne-a, ne-a împins pe acest drum în 2002 și iată, suntem acum în 2009. Tot vorbim de posibilitatea de a ajunge la un acord, dar orice zicem o să ajungem la aceeași situație ca și cea din luna mai. Nimic nou, niciun semn de deschidere. Nu facem decât pași înapoi. Se încearcă evitarea sau blocarea punerii în aplicare a acestor dispoziții tuturor uh, lucrătorilor mobili, independenți sau nu. Și nu vă faceți probleme, doamna președintă, voi încheia. am avut o singură poziție clară, să susținem opinia Parlamentului. Poziția adoptată în mai. Dacă facem asta, am fi în perfect conformitate cu poziția din 2002. Domnul Cernot, acum. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Trebuie să vă spun că grupul meu a fost omis uh, atunci când uh, ați parcurs lista raportorilor din umbră. Directiva 2002-15 trebuie să fie îmbunătățită, mi se pare o cerință justificată, dar sănătatea și siguranța la locul de muncă este un aspect, dar în cazul lucrătorilor neangajați, acest lucru nu se poate aplica, pentru că nu poți să garantezi unui angajat siguranța la locul de muncă dacă el nu este angajatul nimănui. Siguranța rutieră este reglementată prin legislația națională, iar uh, prin directivele pe care le știm foarte bine din 2006 și 2005 și convențiile internaționale. Noi trebuie să ne străduim să reducem povara administrativă. Se pare că este o problemă cu interpretarea. Vă rog, doar o problemă. Dacă s-a restabilit uh, legătura în cabina germană, putem relua. Se pare că totul funcționează din nou. Încă o propoziție, vă rog, nu mai mult. Eu uh, aș susține propunerea doamnei Bauer să uh, elaborăm un raport nou. Doamna Saria Saia Mulțumesc foarte mult. Trebuie să continuăm și să căutăm un compromis. Nu trebuie să respingem acest lucru. Există reglementări în statele membre uh, și totuși acolo nu se monitorizează timpul de lucru. Această, această reglementare ar aduce o anumită omogenitate la nivel Europei. În ceea ce privește siguranța rutieră, regulile privind timpul maxim de șofat și timpul minim de odihnă sunt absolut esențiale. Câțiva participanți au spus că este posibil să nu ai nicio reglementare privind timpul de șofat. nu îi putem controla pe oameni în timpul liber. Se pot duce la petreceri, se uită la televizor și așa mai departe. De asemenea, nu putem controla ce fac indivizii când nu conduc, dar când sunt la volan și transportă marfă, atunci pot fi monitorizați și acea activitate poate fi reglementată. Antevorbitorii s-au referit și la studiile efectuate în Finlanda, dar raportul nu era, ce s-a spus nu era adevărat. Trei sferturi dintre decese înregistrate în Finlanda erau cauzate de alte vehicule decât cele grele. În accidentele provocate de vehicule grele, 12% erau cauzate de lucrători independenți. Și din acestea, o proporție mai mică era legată de oboseala șoferului. Era fie drum alunecos, fie folosirea telefonului mobil care a dus la acele accidente. Vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să revin la problema de procedură. Am o întrebare Oare discuțiile sunt într-adevăr de substanță sau discutăm acum ce să facem dacă Parlamentul a respins propunerea în prima lectură? Mi-e foarte greu să-mi dau seama cum am putea ajunge la un compromis pe baza propunerii curente, mai ales dacă luăm în considerare propunerea comisiei care ne-a fost prezentată în această după amiază. Avem, evident, opinii diametric opus, diametral opuse. Dacă ar fi să operăm niște schimbări ca urmare a unor discuții de substanță, atunci probabil trebuie într-adevăr să ne gândim la o nouă propunere din partea Comisiei, la care, eh, Comisiei Europene la care Comisia noastră ar putea răspunde. În prezent, în opinia mea, se pare că nu ajungem nicăieri, nu avem nimic clar, nu e nimic clar la orizont și consider că probabil ar trebui să luăm în discuție o nouă propunere și să vedem dacă, dacă putem ajunge la un compromis în această problemă extrem de importantă. Madame Pascal Gruny. Mulțumesc, doamna Pascal Gruny, acum. Mulțumesc, doamna președintă. Eu nu sunt favorabilă constrângerilor legate de timpii de lucru în conduita rutieră, dar uh, cred că uh, aici ar tre- cam trebui să luăm în serios asemenea constrângeri pentru că uh, este vorba de uh, probleme importante cum ar fi securitatea rutieră. Eu cred că pentru Franța am avut mai puține accidente în care au fost implicate uh, vehiculele grele în ultimii ani, pentru că în ultimii 10 ani noi am reglementat uh, foarte bine condițiile de muncă dar în legătură cu uh, lucrătorii angajați. Nu sunt favorabilă uh, concurenței neloiale și nici nu cred că ar trebui ca întreprinderile să exercite o presiune asupra salariaților ca ei să devină independenți pentru ca astfel să se poată eluda eventual aceste reglementări. Eu cred, noi suntem o țară de tranzit și cred că trebuie să existe reglementări. E dificil, într-adevăr, să controlezi pe independenți în ce privește timpii de lucru, dar eu am o experiență profesională în domeniul transportului și pot să vă spun că dacă independenții vor fi controlați și ei cu cronotahigraful, atunci uh, cred că um, asta nu va avea niciun fel de um, efect important, ci doar unul minim în legătură cu um, activitatea lor profesională și timpul de lucru. Mulțumesc, domnul Giorgio Tusas. Domnul Tusas. Με θεσμοθετημένες 84 ώρες δουλειά τη βδομάδα. Mulțumesc foarte mult. Pentru unii lucrători uh, se ajunge chiar la 84 de ore de lucru pe săptămână în domeniul transportului rutier. Dacă vorbim de salariați, de independenți sau de pseudo-independenți sau falși independenți, avem la toți probleme enorme de securitate rutieră. Aceasta este o problemă în care, de fapt, nici nu trebuie discutată, e un fapt. Aș vrea să revin asupra ceea ce a spus Comisia înainte argumentele comisiei nu au absolut nicio bază. Și în plus, oratoarea precedentă a subliniat o problemă foarte importantă. A spus că s-au făcut angajamente pentru a pune în aplicare legislația uh, de resort până în 2009, atât pentru salariați cât și pentru independenți. nu ar fi corect să începem o nouă procedură, un nou acord sau o nouă propunere. Eu zic să o luăm șor și să ne gândim că o astfel de propunere, o altfel de perspectivă nu face decât să agraveze problemele și rezultatul va fi extrem de grav, atât pentru șoferi, cât și pentru cei care folosesc acele axe rutiere. Trebuie să vorbim foarte clar. Până la urmă, întreprinderile mari, concernele, sunt cei care folosesc, de fapt, condițiile impuse în maniera în care le convine lor. Trebuie să luăm măsuri absolut urgent pentru IMM-uri. Acesta este un lucru evident, dar trebuie să vedem această problemă în alt context și anume să vedem cum putem proteja mai bine IMM-urile, dar în alt context. Pentru că aici e vorba de o problemă esențială, e vorba de o problemă de securitate rutieră. De aceea trebuie să luăm măsuri urgente pentru securitatea rutieră. Eu cred că mâine trebuie să votăm. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Coferati are cuvântul acum. Mulțumesc! Mai întâi aș vrea să pun o întrebare de metodă. Nu înțeleg de ce nu ar trebui să discutăm despre acest lucru, deci ce s-a schimbat de când am votat ultima dată. Nu am ascultat niciun argument care să aducă o noutate în această dezbatere. Iar apoi, în ceea ce privește conținutul ca atare, mie mi se pare că problemele legate de accidente, deci cifra accidentelor și lipsa de securitate pe șosele este uh, bazată pe starea vehiculelor, pe starea străzilor și șoselelor și a treia este componenta oboselii șoferilor. Oboseala șoferilor ține de felul în care lucrează, de cât de lung, cât de mult lucrează, fie dacă sunt independenți sau angajați. Nu cred că există vreo distinție între angajați sau independenți vreodată undeva în lume. Dacă cineva greșește, aceasta aduce costuri cu sine. Dacă un, uh, o regulă nu este aplicată universal, atunci se creează disparități care nu își au locul. De asemenea, concurența poate să sufere dacă facem o astfel de reglementare discriminatorie și alții sunt afectați de erorile noastre. Există un uh, drept uh, al inalienabilității unei, unui, unei meserii, de exemplu, în cazul acesta, în momentul în care cineva exercită această meserie, nu trebuie să fie distins, să facă o distinție față de altă persoană care exercită aceeași meserie, dar are alt statut. Dacă să facem această diferență, vom avea dif- dificultăți foarte mari. Mi se pare că nici ipoteza prin care stabilim că statele membre trebuie să poată devia de la această normă nu este una corectă. Argumentele pe care le-am auzit în acest sens, în această dezbatere, că s-ar crea costuri suplimentare sau alte argumente similare, nu sunt neapărat foarte pertinente. Trebuie să ținem cont de perspectiva europeană și de specificitățile fiecărui stat. Până la urmă, dacă luăm o astfel de decizie, negăm ideea europeană. Nu se poate face o diferență într-un astfel de domeniu, pentru că duce la dumping social și la dumping economic. Mulțumesc! Cred că mai era cineva care ceruse cuvântul înainte, dar ochii mei n-au fost uh, îndreptați spre primul rând. Vă dau deci dumneavoastră cuvântul și după aceea domnului Dieter Kohl. Domnul Ori, dumneavoastră dorați cuvântul înainte. Én is természetesen azok közé tartozok, akik nem szívesen mennének. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu fac parte dintre cei cărora nu le-ar place să ne întâlnim pe șoseaua, pe șosea cu cineva care conduce deja de 20 de ore, care este supraîncărcat din toate punctele de vedere. Și n-ar trebui să uităm nici faptul că există reguli foarte stricte în legătură cu timpul de lucru, tahografe și așa mai departe. Întrebarea pe care trebuie să ne o punem este dacă Însă directiva pe care noi am votat-o ar trebui ca 27 de state membre să poată să suporte și uh, procedura uh, de și sancțiuni și proceduri împotriva lor uh, în momentul în care nu respectă aceste directive. Deci trebuie să știm mai întâi dacă statele membre ar fi gata să pună în aplicare legislația pe care noi tocmai o discutăm. Trebuie să facem o distinție foarte clară între falsii conducători independenți și șoferii independenți. Pentru că șoferii independenți nu pot decide asupra timpului lor de lucru. De altfel, cred că propunerea care a fost făcută a fost foarte realistă în ceea ce privește această distinție. Să nu uităm că avem o majoritate destul de clară care s-a văzut la, ultima, la ultimul vot al Parlamentului European. Oare Parlamentul trebuie să-și modifice propunerea și atunci propunerea aceasta ar fi adoptată în forma nouă? O a doua întrebare se referă la Consiliu. Dacă Consiliul își mai uh, rafinează textul sau dacă Comisia are de gând să facă o nouă propunere. Mulțumesc. Ultimul vorbitor, domnul Dieter Kork. Domnule Ori, am spus la început că Consiliul trebuie să se supună deciziilor Parlamentului în acest subiect. Vă dau cuvântul acum, domnule Corc. Mulțumesc, doamna președinte. Trei scurte observații. Timpul de șofat și de odihnă trebuie să fie respectate orice conducător auto. În al doilea rând, Uh, cum vrei să îi interzici unui lucrător independent ca înainte sau după călătoria lui să nu participe la o licitație pentru a putea să-și, să obțină o nouă sarcină. În al treilea rând, nu trebuie să fim inconsecvenți, pentru că ar trebui să spunem că cel care a fost opt ore la muncă nu mai are voie după aceea să se așeze într-o mașină. Vrem să uh, introducem și asemenea reglementări? Eu n-aș vrea. Uh, Mulțumesc. Doamnă raportor, doriți să clarificați puțin impresia colegilor în legătură cu ceea ce se mai poate face. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Dați-mi voie să fac trei scurte observații. Cred că ar fi greșit să spunem că securitatea rutieră ar putea fi uh, rezolvată prin acest sex. Pentru că există directiva din 2004 care se referă la securitatea rutieră. Putem uh, reține din această uh, dezbatere că există foarte multe probleme în legătură cu falși lucrători independenți. Pentru a menține condiții de concurență loială pe piață, ar trebui ca ă, și independenții și falși independenți să respecte aceleași reguli. Asta nu se referă doar la transportul rutier, ci se referă practic la toate aspectele și toate domeniile din economie. Iar dacă vorbim de falși independenți, ar trebui să facem un raport despre situația fașilor uh, independenți. Ar putea avea un raport de inițiativă pe această temă, pentru că există uh, această problemă. Ne confruntăm cu ea, de ce să nu ne ocupăm de această problemă? Dacă vrem să rezolvăm problema fașilor independenți, trebuie să elaborăm un text doar pe această problemă. Deci nu trebuie să încercăm prin acest raport să rezolvăm problema. În privința timpului de lucru, timpul de lucru al independenților nu uh, poate fi impus. Ar fi nevoie de foarte mulți bani uh, pentru a controla timpul de lucru al uh, falșilor independenți. Care este soluția pe care aș putea să vă propun? Mi-aș dori să uh, îmi mai acordați puțin timp pentru a asculta și punctul de vedere al partenerilor sociali. Noi am mai avut și până acum câteva reuniuni. Nu trebuie neapărat să avem pretenția că noi suntem cei mai înțelepți în a găsi soluții pentru această problemă. Eu cred că la nivelul Comisiei și la nivelul Consiliului au existat dezbateri pe această temă. A trebuit să ascultăm și punctele de vedere ale celorlalte părți implicate și aș vrea ca acest text să revină în mâinile coordonatorilor, pentru că ei ar trebui să decidă dacă elaborăm un alt raport sau dacă votăm din nou pe marginea acestui raport. Există persoane, le-am ascultat aici, care au propus să elaborăm un alt raport, e, alții care au spus să votăm acest raport încă o dată. Există uh, avantaje și inconveniente în ambele cazuri. Mulțumesc, doamne raportor. Dacă îmi permiteți, v-aș face o propunere ușor diferită. Dacă ne gândim la uh, condițiile uh, și trebuie să verificăm în procesul verbal al ședinței plenare. Condițiile în care acest raport ne-a fost retrimis uh, la uh, comisie, uh, în baza cărui articol, fie că era vorba de articolul 36.3, de aici trebuie să tragem concluzia dacă suntem obligați să elaborăm un alt raport sau nu. Deci, având în vedere bogăția ideilor expuse aici, dezbaterilor care au avut loc, și eu cred că toate punctele de vedere au putut să fie exprimate. În reuniunea noastră următoare va avea loc pe 29 septembrie. Atunci să votăm pe uh, marginea acestui raport. Fie că votul nostru va uh, uh, confirma raportul și atunci vom propune să respingem propunerea Comisiei în plenară, Comisia pentru Probleme Sociale va avea o nouă componență și uh, va trebui, uh, poate, să decidem, iarăși, dacă de acolo vine o nouă propunere, uh, să hotărâm cine să elaboreze un nou raport. Există opoziție în legătură cu această soluție pe care vă propun eu. Pe 29 septembrie votăm pe marginea raportului doamnei Bauer și fie vom confirma raportul doamnei Bauer, Asta înseamnă că plenarei îi uh, propunem să respingă propunerea comisiei și să mențină în atenție raportul nostru, fie raportul doamnei Bauer va fi respins și asta înseamnă că am putea elabora un alt raport. Am putea trage această concluzie pe marginea discuțiilor pe care le-am avut? Cred că da. Bun. Atunci procedăm ca atare vă propun să amânăm pe mâine punctul 6 al, ordine, al ordinii de zi. Îmi cer scuze vis-a-vis de invitații noștri, dar având în vedere uh, dificultatea subiectului, uh, am întârziat puțin. Domnule Ori, doriți să faceți o prezentare despre regulamentul de procedură? az a hogy attól tartok, hogy Doamnă președinte, avem în continuare o problemă. Nu cred că vom avansa așa. Situația nu se va schimba. Cred că ar trebui să dezbatem această problemă la nivelul coordonatorilor și să luăm un, o decizie la nivelul coordonatorilor. Așa am făcut întotdeauna când am fost în impas. Este chiar o tradiție. Coordonatorii sunt cei care decid dar ei nu au puterea, spune președinte, să confirme sau să infirme o decizie a Comisiei. Deci va trebui să, pro- să procedăm așa cum am spus înainte, dacă raportoarea este de acord. Îmi cer scuze, deci, față de invitații noștri care veniseră pentru punctul pe care l-am amânat. Le mulțumesc pentru prezența celor care au participat. Vă rog toți cei care ies din sală să iasă încet și fără zgomot. O să-i dau cuvântul acum domnului Ricardo Rodriguez din partea Asociației pentru Muncă, Astres și domnului Triumf. Uh, o să le dau cuvântul, nu știu în ce ordine, cum doresc dumnealor. Vă mulțumesc pentru studiul impactul noilor modurilor, uh, moduri de activitate asupra relațiilor dintre partenerii sociali la, în Uniunea Europeană. Vă dau cuvântul, spuneți-ne cine dorește să înceapă și vă ascultăm cu mare atenție. Est-ce que je peux euh, redemander Pot să cer din nou celor care ies din sală să iasă fără prea mult zgomot. The room to do it silently, in silence. Thank you. Monsieur Rodriguez ou Domnule Rodriguez sau domnule Triumf, aveți cuvântul. Thank you, Madam Chairman. Thank you very much. Vă mulțumesc, doamnă președinte. A fost o plăcere să asist la aceste discuții și consider că o parte din temele discutate anterior sunt interesante și relevante și pentru studiul nostru. E greu de rezumat în 10 minute tot volumul de muncă pe care l-am făcut în 2007 și 2008, însă vom încerca să facem acest lucru voi susține această prezentare împreună cu colegul meu, domnul Triumf. Am încercat să aducem la zi puțin rezultatele studiilor și să includem câteva referiri, câteva opinii legate de criza actuală. După cum vă spuneam, studiul nostru a fost efectuat la, în perioada în care criza financiară se afla doar la început, 2008. Noi am încercat, practic, să oferim o imagine de ansamblu asupra tipurilor cel mai comune de contracte non-standard în cele 27 de state membre. Parlamentul European intenționa să răspundă la o serie de întrebări menționate în Cartea Verde a Comisiei practic probleme referitoare la impactul uh, formelor atipice de muncă. În acest context am analizat uh, impactul acestor noi forme de angajare asupra dreptului muncii, inclusiv relațiile de tip colectiv și dialogul social. Am efectuat o analiză specifică a evoluțiilor înregistrate pe piața forței de muncă în cele 27 state membre, concentrându-ne asupra noilor forme de contracte de angajare. Am avut trei studii de caz la nivel național. Ne-am uitat la contextele diferite din trei țări diferite. Era vorba de contracte pe termen fix, lucrători independenți care au fost menționați deja și ne-am uitat și la probleme de securitate. Am descoperit foarte multe forme de noi, noi, noi, foarte multe noi tipuri de angajare sau de muncă. Aceste forme de muncă sau de angajare sunt prezentate în studiul nostru, textul este la dispoziția dumneavoastră. Însă am găsit foarte, foarte, foarte multe forme de contracte, contracte atipice. În al doilea rând, aceste noi forme de angajare cresc la număr. Datele statistice oferite de Comisia Europeană dar care au provenit și din propriile noastre studii și analize, indică acest lucru cu pregnanță. În al treilea rând, am constatat că aceste diferite forme de muncă operează pe diferite căi și am identificat trei categorii principale. Contractele atipice, primă categorie, muncă la jumătate de normă sau temporară, însă în principal angajații temporari sunt acoperiți aici. Relațiile în acest sistem diferă de cele standard diferă de condițiile angajării pe termen lung, full-time. O altă categorie am numit-o categoria relațiilor de neangajare specială, practic lucrători independenți, chiar și alte noi forme rațiile de subcontractare în acest caz între diferite firme și companii. Și a treia categorie principală, celelalte forme de lucru care sunt reglementate în mod diferit. Teleworking, aprentizaj, alte tipuri de angajare. Unele sunt considerate ca fiind tipice în anumite țări, dar sunt reglementate ca relații de neangajare în alte țări. Am constatat că ideea relațiilor de muncă trebuie să fie repusă în discuție. Există o recomandare a ILO din 2006 privind relațiile de muncă. A fost adoptată de statele membre cu două abțineri. Parlamentul European cerut statelor membre să promoveze punerea în aplicare a acestei recomandări în ILO. Sunt cuprinse aici o serie de forme atipice de angajare. În al doilea rând, efectul acestor noi forme de muncă și un efect fragmentarea piețelor muncii. Acestea au diferite forme în statele membre, dar un lucru este clar, dreptul muncii și sistemele de asistență socială se bazează pe componente standard. Angajarea pe termen lung, contract deschis. Însă, în realitate, noile forme de lucru nu se înscriu în aceste standarde. Un număr mare de angajați lucrează în condiții non-standard și asta în același timp. Sunt foarte, foarte mulți angajați din această categorie. Foarte mulți care lucrează, de exemplu, cu jumătate de normă. O altă problemă a fost aceea drepturilor colective. E greu să identifici o singură tendință și să vezi un singur impact al acestor schimbări asupra drepturilor colective. Depinde de sistemele din fiecare țară, depinde și de caracteristicile pieței forței de muncă din țările respective. Însă, în cele din urmă, am constatat că aceste drepturi colective pot fi afectate în mod negativ și pot fi reduse Asta deoarece majoritatea drepturilor angajaților au fost uh, adoptate în conformitate cu modelul standard de angajare. Vedem cum se întâmplă asta, de exemplu, în cazul agențiilor care lucrează cu, uh, cu angajați temporari, care distribuie angajați temporari. Dialogul social și acordurile europene sau naționale joacă un rol esențial atât în materie de diseminare cât și de adaptare a formelor contractuale prin aranjamente. Aceste acorduri diferite la nivel european la care s-a ajuns cu participarea partenerilor sociali contribuie la simplificarea punerii în aplicare și a introducerii acestor noi forme de muncă și de angajare. n-am putut să constatăm vreun caz în care, așa zisa, soft law înlocuiește legislația tradițională a muncii. În majoritatea statelor membre, acest tip de lege nu joacă un rol esențial. Însă poate juca un rol în dezvoltarea responsabilității colective în anumite țări. Am fost întrebați și de rolul flexicurității în ultimii ani și impactul acesteia asupra sistemului de relații industriale. Abordarea flexicurității, flexicurity nu este un scop în sine, Ideea e de a avea mai multă flexibilitate, o competitivitate crescută și în același timp să ai siguranța pe care ți-o dă modelul social european. E adevărat că această flexicuritate este inclusă în uh, recomandările strategiei de la Lisabona, a fost, am avut un acord în acest sens în 2007 și tot mai mult se face în acest sens la nivel național, unde se introduc măsuri de flexicuritate. Problema este una destul de controversată în majoritatea statelor membre. Am discutat cu parteneri sociali și inclusiv cu universitari din statele membre flexicuritatea acoperă un câmp vast, dar problema e cum să pui în aplicare aceste principii comune de flexicuritate. Am constatat că pentru a pune în practică această flexicuritate, trebuie să avem un acord obținut prin dialog social și trebuie să vedem cum se pot monitoriza efectele în diferite state membre am discutat ce organisme independente, de exemplu, ar putea prelua sarcina de a monitoriza și de a asigura o, o punere în aplicare echilibrată a flexicurității. Punerea în aplicare echilibrată a acestor principii de flexicuritate este extrem de importantă. Am constatat că anumite state membre nu o pun în aplicare într-un mod echilibrat. În unele state membre, aceste măsuri sunt adoptate ca un alibi doar și nu mai mult. Măsurile de flexibilitate trebuie să țină cont și de realitățile naționale, nu se pot importa uh, în acest sens. Nu poți lua din sudul Europei și, și nu le poți lua din sud și transplanta în nord sau invers. Un ultim aspect pe care aș dori să-l subliniez pentru a pune în aplicare măsurile de flexicuritate, ai nevoie de cheltuieli publice. Trebuie să se asigure tranziția forței de muncă acolo, pentru că aceasta este o componentă principală a abordării de flexicuritate. E destul de greu să vezi, să ne, să ne dăm seama cum vor reuși statele membre să cheltuiască mai mulți bani publici în condițiile crizei actuale. Criza actuală presupune o serie de constrângeri asupra bugetelor naționale și face foarte dificilă punerea în aplicare a măsurilor de flexicuritate. concluzii. Voi vorbi în franceză pentru a atrage concluziile studiului nostru. Două puncte principale. Vă rog următorul slide. Care sunt principiile, problemele principale care rezultă din studiul pe care l-am întocmit? Am putea să le organizăm în jurul a patru puncte. Primul punct. Uh, este că chiar dacă adaptarea la diferitele forme de ocupare are ca scop adesea egalitatea tratamentului, această egalitate nu este asigurată în momentul de față. Putem chiar spune că există astăzi de facto, dacă nu de iure, o inegalitate în tratamentul lucrătorilor. Un lucru care nu avea prea multă importanță atunci când noile forme de ocupare fuseseră dezvoltate, dar acum, cu noua organizare, este nevoie de asigurarea unei egalități de tratament, de exemplu în domeniul sănătății, securității, de care vorbeați înainte în dezbaterea anterioară. Dar este la fel valabil și pentru beneficiile de pe urma sistemelor sociale în care foarte multe inegalități sunt flagrante. O a doua problemă, mai ales în contextul crizei actuale, accesul la un dispozitiv de tranziție profesională care permite o relansare în cadrul unei restructurări a unei întreprinderi sau care permite să accedăm la o structură de formare sau de reconversie profesională uh, nu este bine repartizat. Așadar, acest sistem uh, nu permite tuturor persoanelor care au trecut prin această reconversie să se relanseze cu adevărat în, pe piața muncii în timpul uh, crizei. Cel puțin de facto nu este posibil. În al treilea rând, este evident că participarea acestor categorii de lucrători la dialogul social este foarte diferit pusă în aplicare. De ce? Pentru că, atât din punct de vedere juridic, cât și dintr-un punct de vedere practic, unele persoane nu pot să aibă acces la dezbaterile colective, la instanțele de sociale și nu e vorba numai de probleme de legislație în acest sens, ci și din, e vorba de felul în care dialogul social este organizat la nivel național. Este clar în momentul de față că mulți lucrători nu au purtători de cuvânt care să le reprezinte cauza. Și ultimul punct, înainte de sugestiile pe care vreau să vi le fac, este evident că eforturile pe care le-au făcut statele membre în ultima vreme au fost marcate de un aspect cantitativ în legătură cu adaptarea politicilor. Însă, accentul nu a fost neapărat pus pe calitatea formelor de ocupare. Această calitate a lipsit și asta se vede mai ales în statele membre în care s-a pierdut, de exemplu, unul din obiectivele esențiale ale construcției europene, care este calitatea locului de muncă. Și avem multe exemple în acest sens. O ultimă remarcă pentru a termina prezentarea noastră, care sunt sugestiile noastre. Prima sugestie este o revizuire și spun revizuire pentru că există anumite cadre legislative care se folosesc deja și vă voi da un exemplu. Legislația europeană conține o legislație de licențiere colectivă în cazul unei restructurări de întreprindere. Însă această legislație este formulată exclusiv pentru lucrătorii care au un contract pe durată indeterminată și mai ales câteodată pe termen uh, cu timp uh, cu normă întreagă. Așadar, persoanele care lucrează cu un contract temporar sau care lucrează parțial, cu timp parțial, sunt de neacoperite de aceste asigurări. Așadar, care este, rezult, care este șansa acestor persoane în momentul în care are loc o tranziție? O a doua sugestie pe care vreau să vă fac este că e nevoie de o reorganizare a forumurilor de dialog social, fie la nivelul întreprinderilor sau la nivelul branșelor, filierelor în teritoriu, pentru a permite un acces efectiv al unor categorii de lucrători care astăzi nu au nimic de zis pentru că nu au acces la aceste forumuri. O a treia sugestie pe care vreau să vă fac și aceasta este ultima, atragem atenția asupra faptului că există o schimbare majoră în momentul de față în ceea ce privește um, lucrătorii independenți sau triunghiurile de ocupare, așa cum le numim. Uh, este, există din ce în ce mai multe persoane care nu mai se află într-o relație bilaterală între angajator și angajat, ci într-o relație complexă de lucru, dacă putem spune cu mai mulți angajatori, un angajator factual, un angajator juridic și dacă nu ținem cont de acest uh, fenomen, atunci vom ignora o categorie importantă de persoane care lucrează și prestează servicii în statele membre sub această formă contractuală. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, mulțumesc foarte mult ambilor vorbitori. A fost o bogăție de idei care sunt prezentate în acest studiu și uh, este foarte bine că munca dumneavoastră poate să aducă în atenția legiuitorilor noutățile care se află pe piața muncii. Deschid dezbaterea și dau cuvântul tuturor celor care doresc să intervine doamna Sarcas, doamna Schröter, mai întâi doamna Sarcas. Mulțumesc, doamnă președintă. Am urmărit cu mare atenție această expunere. Ceea ce s-a spus aici de către cei doi experți și cred că voi avea și timp să studiez puțin în liniște această expunere. Dacă ea ar exista și în franceză sau spaniolă, mi-ar fi făcut mai mare plăcere. Oricum, este un raport foarte important. Am o întrebare. Din acest document reiese faptul că ne aflăm în clipa de față confruntați cu o problemă și nu cu o soluție. Iar această problemă necesită noi instrumente legale pentru ca uh, ele să facă față unei realități noi apărute pe piața muncii pentru că deja lucrurile sunt foarte diferite față de momentul în care a fost adoptat codul muncii în diversele țări. Poate că ar trebui să găsim soluții și definiții pentru aceste noi situații. V-aș întreba dacă dispunem și de uh, baza juridică pentru a face față acestei situații noi de pe piața muncii, inclusiv vis-a-vis -vis de tratatul de la Lisabona, ce posibilități juridice se află la îndemâna noastră ca parlamentar pentru a reglementa um, această situație de pe piața muncii, pentru că nu am vrea să permitem existența unei zone gri existența unei categorii de lucrători care au drepturi și a unei categorii care este lipsită de drepturi. Doamna Schröder acum. Mulțumesc foarte mult. În, cam în aceeași direcție ca și colegul Țărcas uh, merg uh, impresiile mele. Prima întrebare pe care doresc să o formulez se referă la diversele forme pe care le-ați studiat, pentru că noi am primit abia acum studiul și nu am putut să aprofundăm puțin informațiile pe care ni le furnizați. Există forme pe care le-ați studiat dumneavoastră în care lucrătoarele și lucrătorii sunt dependenți sau Uh, unele în care uh, ei nu au dependențe contractuale, dar care de fapt, totuși creează dependență vis-a-vis -vis de angajator. Pentru că tocmai vorbeam că există situații în care oamenii se află în situații intermediare neclare uh, legate de contractul de muncă. Și o altă întrebare pe care aș dori să o formulez și se referă la um, aspecte care nu au fost menționate în concluziile dumneavoastră, țin de sistemele de securitate socială vis-a-vis de lucrătorii care au mai multe angajamente de uh, muncă, mai multe contracte. Pentru că și aici trebuie să știm dacă putem crea pentru acești oameni garanții. Și ei trebuie să uh, poată dobândi aceleași garanții sociale uh, ca cei care au norme întregi de lucru pentru că, de pildă, ei lucrează undeva în altă țară în condiții de jumătate de normă. Aveți cumva observații, uh, idei care pot să ne faciliteze nouă, concluzii? Mulțumesc doamnei uh, Schröder, uh, doamna Isle Morin acum. Mulțumesc, doamna președintă. Sunt chestiuni într-adevăr interesante. Voi avea trei observații. Sunt de eh, părere eh, cu colegul Sarcas atunci când eh, spune că trebuie să ne confruntăm cu textul pentru a vedea unde există lacune în reglementarea pieței muncii. Am în vedere directiva pentru muncă pe perioadă redusă pentru jumătăți de normă trebuie să vedem care uh, sunt lacunele existente. Un alt subiect la care aș dori să mă refer, aș vrea să întreb cum sunt tratate uh, grupurile de angajatori, având în vedere confruntările care au existat în clipa de față pe piața muncii și, în al treilea rând, Cred că există sectoare de activitate în care noi putem juca un rol de accelerator. Mă refer la aspecte legate de învățare de-a lungul întregii vieți, formarea continuă. Aici am putea puțin accelera lucrurile, impulsiona lucrurile, putem acorda, conferi o nouă dimensiune acestor demersuri uh, în sensul eficientizării acestor obiective posibilitatea noastră de intervenție poate că aici este mai mare decât vis-a-vis de formele tradiționale de lucru. Deci, concluzia este că există lacune legislative în clipa de față, există domenii în care deocamdată nici ne-am pus probleme legate de uh, modalitatea de acționa și după aceea, um, un al treilea aspect, uh, posibilitatea utilizării noilor tehnologii pentru a alerta, impulsiona uh, tipurile de învățare continuă și de formare profesională continuă. Domnul Tomas Manacu. Merci, Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să pun o întrebare despre flexicuritate. Cred că acesta este, de fapt, un lucru extraordinar sau sună bine în orice caz. Să spunem că avem flexibilitate pe piața muncii și în același timp securitatea pentru oamenii care se simtă și că sunt uh, doriți, au un factor de siguranță legat de activitatea lor. Acest uh, concept însă a fost atacat de mai mulți oameni care au spus că e de fapt doar un fel de concept de liniștire a oamenilor. Mi-ar place să știu că există mai mult uh, conținut în acest concept. Ați spus când vorbeați de flexibilitate că aceasta n-a ajuns încă în capetele partenerilor sociali. De ce sunt sunt uh, ei, se, au reticențe să-l preia sau nu cred în el. Au spus alții care au zis că este un placebo pentru a calma oamenii. Mă întreb dacă n-am făcut destul în acest domeniu, ați vorbit totuși de puterea acestui concept și în același timp de slăbiciunea sa. Eu sunt de acord cu ambele din aceste două aspecte, dar cum putem să obținem faptul ca acest concept să nu se piardă pentru că a fost un concept foarte la modă și după aceea s-ar putea să-și piardă um, actualitatea. Cum ar putea să rămână în viață? Cum am putea să facem ca partenerii sociali să participe împreună cu acest concept la dialogul social? Cei care au urmărit dezbaterea la nivel european știu că acesta este un concept important. M-ar interesa părerea dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumesc. Există alți colegi care doresc să ia cuvântul? Să semble. Pardon, Monsieur Handel. Domnul Handel. Mulțumesc, acum a spus corect numele meu. Vreau să reiau ce a spus colegul meu și să mă gândesc la un aspect la care ar trebui și comisia să fie atentă, comisia noastră, și anume timpul, ă, activitățile liber profesioniste. Cred că Parlamentul nostru uh, are o reglementare în acest domeniu, a legiferat o reglementare, dar multe state membre încearcă să conturneze această legislație. Avem însă o legislație națională în acest domeniu care nu este la fel de performantă. Aș vrea să vă atrag uh, atenția asupra faptului că lucrătorii sezonieri sunt cei care sunt foarte afectați de criza economică și că trebuie să găsim o măsură de protecție și pentru ei. Aș vrea să ne ocupăm de această problemă în prezidiul comisiei sau în birou. Ar trebui să ne gândim și la ei și la um, eventualele viduri juridice care se regăsesc uh, în domeniul acestor uh, lucrători. Am trebuit, deci, să găsim o reglementare mai strictă și pentru ei. Mulțumesc! Propun invitațiilor noștri așadar să încheie discuția și să răspundă la întrebări. Am obținut 5 minute suplimentare și vă rog să încercați să respectați acest termen, foarte acest termen limită. Vă rog să țineți cont de faptul că vom mai avea ocazie să vorbim despre acest subiect mai ales atunci când se va desemna viitorul comisar de resort pentru ocupare în noul mandat. Nu știu cine dorește să ia cuvântul mai întâi. Dacă vreți să inversați ordinea, vă rog. Voi răspunde la prima parte. Bref. Și voi încerca să am observații foarte succide. Prima problemă foarte concretă, da, numeroase state membre de astăzi dezbat problema uh, lucrătorilor independenți pe de o parte, lucrătorilor dependenți pe de altă parte. Pentru că există anumite țări care sunt pe cale să introducă și o terță categorie. Mă gândesc la Spania, de pildă, cu uh, lucrătorii autonomi. Luxemburgul a refuzat să trateze această problemă, dar este adevărat, problema se pune cu tot mai mare acuitate în toate statele membre și astăzi, de pildă, nu există o definiție uh, europeană unică pentru cuvântul lucrător. Ce se înțelege prin asta? După aceea, voi spune despre asocierile angajatorilor. Acest subiect um, nu decurge din studiul nostru pentru că um, este o chestiune foarte specifică pentru anumite state membre, în uh, Franța și Belgia, de pildă. Asocierile uh, întreprinzătorilor uh, nu sunt de același tip ca în alte state. Deci nu am un răspuns satisfăcător, uh, unitar pe care să vi-l pot oferi. Și uh, ultimul subiect, capacitatea legală, instrumentele legale care sunt la dispoziția noastră. Există posibilități de a trata subiectul Câteva din dificultăți, altfel, au fost evidente și din dezbaterea dumneavoastră precedentă. Problemele legate de sănătatea lucrătorului, de siguranța la locul de muncă, ele furne, furnizează o bază legală pentru a încerca să creăm o egalitate de tratament și de eh, protecție pentru lucrători. Deci acesta ar putea să fie o abordare posibilă, o altă abordare revizuirea legislației existente ar putea să declanșeze efortul de adaptare la realitate. Ar trebui să fim mai prudenți în ce privește problema securității sociale, pentru că, după cum știți, problema securității sociale are o bază legală destul de instabilă, nu avem suficiente soluții la îndemână pentru a garanta pe plan european securitatea socială. Și îi dau acum colegului meu posibilitatea să completeze Mulțumesc. În legătură cu problemele de securitate socială, problemele acestea se referă și la armonizarea diferitelor forme de lucru, noile contracte de muncă, un lucru care trebuie neapărat rezolvat. Dar cu toate acestea avem de a face cu un subiect complicat. Avem uh, aspectul transnaționalității. Pentru că aceasta are legătură cu securitatea socială, cu pensiile și așa mai departe. Aceeași concluzie reiese și la directiva pentru detașarea lucrătorilor în legătură cu flexisecuritatea. Ea este o combinație de elemente. Aveți dreptate cu privire la tendințele ei, dar problema este punerea sa în aplicare. Aici avem, de fapt, problema cea mai controversată în toate statele membre. Nimeni nu pune la îndoială astăzi că flexisecuritatea există oficial Aceasta s-a dovedit uh, de-a lungul timpului. Un alt euro, un instrument paneuropean ar fi o politică de ocupare unitară sau coordonată. Dar, din nou, aceasta se află la competența statelor membre. Și, din nou, aplicarea va fi problema. Am văzut că la aplicarea flexibilității au existat state membre care au întocmit reforme majore în dreptul muncii, dar numai în domeniul flexibilității, dar nu și în domeniul securității. Deci o soluție posibilă ar fi să ne asigurăm că aplicarea este unitară și este și supravegheată în același timp. în toate aspectele flexisecurității și pentru a ne atinge toate obiectivele pe care ni le-am propus. Flexisecuritatea trebuie să se aplice în timp de criză, atunci când echilibrul se strică. În momentul de față, lucrurile stau în felul următor – Toată lumea este de acord cu principiul flexisecurității, dar nu putem să punem accentul doar pe aspectul flexibilității din acest concept. Când ne gândim la obiectiv, trebuie să ne gândim și la sporirea eficienței, a eficacității, a, pardon, a productivității. Și avem nevoie de un model unitar european care să sporească și siguranța. Și în final, problema drepturilor fundamentale. În momentul de față nu ne-am ocupat de acest aspect. Deci, de fapt, de bazele pe care ar putea să le conțină tratatul de la Lisabona pentru măsuri la nivel european. Însă am constatat care este situația când e vorba de drepturile fundamentale sau de drepturile principale pe care le au lucrătorii în contractele de muncă lucru, drepturile fundamentale au fost un punct central pentru statele membre, mai ales în contextul multilateral și internațional, în cadrul dreptului muncii. Până acum nu putuse statele membre să se pună de acord decât pe un minim, un nucleu de drepturi ale muncii la nivel european. Avem deci cinci elemente majore care ar putea să fie o bază pentru crearea unui achi comunitar în domeniul dreptului muncii în Europa. În primul rând, în dreptul contractual. În al doilea rând, drepturile legate de ocupare. Există drepturi în legătură cu aplicarea flexi securității care au de a face cu așa numitele tranziții job to job, adică schimbările locului de muncă, apoi protecția socială, drepturile care reies din acestea, apoi drepturile care permit ca acestea, aceste drepturi să fie și invocabile. Iar apoi drepturile colective, deci reprezentanță, participare. Avem deci mai multe fațete deja și mai multe baze în același timp pe care putem să verificăm care este baza juridică pe care Parlamentul European ar putea dezvolta o politică europeană. Mulțumesc foarte mult! Pentru prima noastră reuniune a Comisiei, acest studiu a venit absolut la timp pentru a ne inspira activitățile legislaturii următoare. Vom încheia lucrările noastre în această